Okay, colleagues, if I could ask you to take a seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. I start with the... Voi începe cu uh, comunicarea privind deciziile adoptate de coordonatori în această dimineață. În primul rând, în legătură cu numirea raportorilor, am decis în legătură cu două avize unul se referă la propunerea de directivă privind pachetul uh, călătorii și uh, călătorii uh, asistate. Conform articolului 49 vom aborda acest subiect în cooperare consolidată cu IMCO, iar grupul S și D va fi cel de la care va veni raportorul. Punctul 2 este propunerea de uh, regulament al Consiliului de modificare al regulamentului 219 privind crearea întreprinderii comune pentru generarea NETS, privind uh, SESAR, iar aici raportorul va fi de la grupul PPE. nu s-a decis nimic încă. Uh, urmează să fie decizia luată la coordonator. Statul de observator la ICAO privind Taiwanul s-a decis ca președintele să-i scrie secretarului general în legătură cu ICAO și să susțină acceptarea Taiwanului cu statul de observator. În ceea ce privește propunerile de noi proiecte, s-a cerut colegilor să trimită propunerile la secretariat până în 18 septembrie. Invitația la UIC s-a decis ca președintele să scrie UIC-ului spunând că uh, se dorește organizarea unui eveniment în Parlament la care să fie invitați membrii. În legătură cu Eurovinieta, s-a decis ca președintele să invite, să invite comisia la o reuniune a comisiei TRAN în noiembrie, când va fi discutat acest subiect, s-a uh, considerat că uh, e vorba doar de o comunicare din partea Comisiei și nu de ceva mai uh, fundamentat. Noi dorim să cerem Comisiei cerând o prezentare mai în detaliu. În legătură cu comitologia, coordonatorii au luat notă de o scrisoare în acest sens referitoare la limitarea timpului de zbor, iar coordonatorii au luat decizia că în 30 septembrie comisia noastră va vota o propunere de rezoluție de respingere uh, propusă de două grupuri. Amendamentele trebuie să fie depuse până în 19 septembrie în limba engleză. Din păcate nu avem timp pentru traducere iar uh, Comisiei se va cere o notă de explicare a procedurii în care să explice și să justifice că acordurile cu partenerii sociali nu vor fi afectate de aceste măsuri. Am informat verbal comisia și o vom informa și în scris. Iar decizia de a accepta sau de a respinge propunerea comisiei privind acest subiect se va lua în 30 septembrie. La punctul diverse a avut loc o discuție referitoare la grevele care afectează căile navigabile interne din Germania și s-a luat uh, hotărârea că comisia noastră nu va acționa în niciun fel, însă grupurile au libertatea de a acționa după cum consideră că este potrivit în acest conflict. Cam atât de la reuniunea coordonatorilor. Dacă nu aveți nimic împotrivă, trecem la următorul punct și anume o prezentare a unui studiu al departamentului tematic privind autocamioanele de foarte mare tonaj de tip Megatrucks. Cred că vă amintiți, comisia noastră a solicitat acest studiu deoarece există multe incertitudini, ba chiar există și o opoziție în cadrul comisiei noastre cu privire la extinderea acestor camioane dincolo de frontiere în afara sferei de aplicare a directivei actuale. Acest subiect este un măr al discordiei de multă vreme între Parlament și Comisie. Comisia a propus această modificare în legătură cu dimensiunile și greutatea în directivă, ceea ce ne oferă o șansă de a discuta subiectul. Fără a mai pierde vremea, vreau să-i rog pe cei care au realizat uh, acest studiu, și anume Steer Davis și uh, James Steer, să prezinte acest studiu. Au la dispoziție cel mult 15 minute și am să fiu cât se poate de strict în legătură cu respectarea timpului, pentru că ce nu-mi place mie în legătură cu aceste studii este că invităm oamenii să ne prezinte opiniile lor, le oferim un anumit program, însă ei nu-l respectă și încearcă să spună absolut tot ce au pregătit, chit că ține 4 ore sau 4 minute. 15 minute pentru Steer Davis Gleave și apoi am să trec la reacția raportorului 5 minute și apoi la uh, ceilalți experți câte 5 minute înainte de a deschide discuția tuturor membrilor. Deci, cine începe? Domnul Gleave. Nu semănați uh, a James Steer. Am să menționez acum și grupul de vizitatori ca să nu uităm. Avem un grup de 23 de ofițeri de relații publice regional de la SNCF. Vă urăm bun venit! E o ironie că sunteți aici, uh, dumneavoastră reprezentanții ai căilor ferate franceze, când noi discutăm despre mega camioane, dar vă urăm bun venit oricum. Steer Davis Gleave pentru prezentarea studiului 15 minute. Bună ziua! Mă numesc James Steer și sunt aici ca să vă prezint studiul privind camioanele de foarte mare tonaj. În primul rând am să mă refer la formatul studiului pe care cred că l-ați văzut, apoi am să vă prezint rezultatele și concluziile referitoare la piața actuală a transportului rutier și uh, legătura cu uh, multimodalitatea și toate celelalte subiecte corelate. Apoi am să, ne, am să mă refer la relația dintre camioane și politicile Uniunii Europene și emisiile de gaze cu efect de seră în acest domeniu. Noi am revizuit 8 studii selecționate din uh, într-o serie de 29 de studii și obiectivul nostru a fost să facem un raport echilibrat. Am dorit să găsim studii relevante pentru subiect, infrastructură, siguranță și așa mai departe. Studiile acestea s-au referit la mai multe regiuni geografice, unele la întreaga Uniune Europeană, altele la anumite state membre și alte studii au avut o acoperire globală. Am încercat să alegem și studii pro și studii contra camionelor de foarte mare tonaj. Unele puncte erau comune între studii. Toate studiile au sugerat că astfel de camioane reduc costurile per tonă kilometru, însă costurile cresc pentru vehicol pe kilometru. Costul transportului rutier ar scădea, cum spuneam, pe tonă kilometru, asta pentru că un camion de mare tonaj poate duce atâta încărcătură cât trei camioane obișnuite, deci are o capacitate mai mare, însă transportul, operarea costă cu 50% mai mult. Din toate studiile reiese că introducerea mera camioanelor știu că v-am rugat uh, să rămâneți la 15 minute, dar e cam greu să fiți urmărit de interpreți la ritmul acesta, spune președintele. Mă scuzați, toate studiile au stabilit că introducerea uh, camioanelor de mare tonaj ar duce la un transfer de la transportul pe apă sau pe cale ferată la transportul rutier. Cu toate acestea, există un dezacord între studii cu privire la uh, cât de mare va fi acest efect. Tot din literatura de specialitate reiese că există lacune foarte, mare în, în, foarte mari în baza de probe referitoare la camioanele de foarte mare tonaj. Rezultatul este că majoritatea studiilor sunt realizate fără mare legătură cu uh, ce se întâmplă pe teren în lumea reală. Dimensiunea totală a pieței de transport rutier în Uniunea Europeană a rămas stabilă în ultimii ani. A crescut foarte mult în anii 2000 și apoi a scăzut din cauza crizei economice în ultimii ani, vârful fiind atins în 2007. Transportul rutier domină la ora actuală Uh, transportul de mărfuri din Europa, reprezentând 73%, transportul uh, rutier 16%, transportul pe apă 6% și prin conducte 5%. Împreună, cele șase piețe cele mai mari pentru transportul rutier de mărfuri, și anume Germania, Franța, Spania, Regatul Unit, Italia și Polonia, reprezintă în total 80% din totalul Uniunii Europene. Dintre toate aceste state, numai Germania permite accesul camioanelor de foarte mare tonaj și asta numai pentru o perioadă de test. Mai sunt uh, autorizate astfel de camioane în Finlanda și în Suedia. În Suedia, cifra a fost mai mare decât în Finlanda, camioanele de foarte mare tonaj ocupând o cotă de piață de 19% în tone pe kilometru se fac teste de camioane de foarte mare tonaj în țările de jos, Danemarca și în Germania. Au început testele acestea în 2008 și uh, rapid col, uh, cota de folosire a crescut cu 3,6% în Danemarca. Numărul uh, total de camioane a ajuns la 600 la începutul lui 2013. Testele din Germania au început doar la începutul anului 2012, iar în aprilie anul curent numărul de uh, camioane de foarte mare uh, tonaj din Germania este mic, de numai 38. Deci și mărfurile, tot, cantitatea totală de mărfuri transportate de ele este neglijabilă. Țările de jos au început testele la uh, începutul lui 2001. Un al doilea test a urmat și la ora actuală se află la al treilea test, început în 2007. În ianuarie 2010 au participat 196 de companii și peste 400 de camioane de foarte mare tonaj. Potențialul în Uniunea Europeană include mai multe factori. În primul rând, rețelele existente pentru moduri alternative de transport. În multe cazuri, este mai ieftin să se folosească trenurile decât camioanele, dar pentru asta e nevoie de uh, rețea de cale ferată, evident. Rețeaua rutieră ar permite utilizarea de uh, camioane de foarte mare tot tonaj. Dacă acestea vor avea acces doar pe autostrăzi și drumuri mari, atunci nu vor reuși să penetreze piața într-o foarte mare măsură. Ele uh, oferă cel mai mare avantaj față de camioanele obișnuite pe trasee foarte lungi și pentru produsele cu densitate mică, care ocupă foarte mult loc într-un uh, camion, de aceea ar fi util să fie transportate cu uh, astfel de camioane. De exemplu, în țările de jos s-a constatat că sunt foarte bune pentru alimente, textile și uh, alte tipuri de produse. Mm, fragmentarea modală variază foarte mult în Uniunea Europeană de la o țară la alta. Cele trei state care au care utilizează cel mai mult uh, sistemul multimodal sunt țările baltice. În schimb, statele din Europa Centrală utilizează mai mult transportul uh, feroviar. Cele din sud mai puțin. În Suedia și în Finlanda se folosește destul de mult transportul feroviar în proporție de 35 și 25% respectiv. Studiile au arătat că există mari diferențe în uh, privința transferului modal uh, prevăzut. Contează foarte mult elasticitatea transportului. Sunt două tipuri de elasticitate care pot determina impactul camioanelor de mare tonaj asupra transferului modal. Pe scurt, elasticitatea transportului feroviar este un factor care va însemna că evoluția prețului la transportul rutier va influența situația acestui tip de transport pe viitor. Unul dintre studiile pe care le-am examinat a uh, studiat o gamă mai largă de elasticități, de la minus 1,98 până la peste 1%. Ceea ce înseamnă că cererea ar fi foarte elastică și ar reacționa în mod uh, foarte diferit la evoluția prețurilor la diversele tipuri de transport. Impactul cel mai mare asupra transferului modal prevăzut în studii ar fi o uh, scădere a transportului feroviar cu 20 până la 30%, 10 până la 20% în privința transportului pe apă. Însă, aceste, acest studiu venea tocmai de la Comunitatea Europeană a Companiilor de Căi Ferate. Conform unui studiu din Olanda, s-a constatat că majoritatea participanților intervievați au considerat că introducerea de camioane de mare tonaj nu va modifica foarte mult uh, tipurile de transport. Un studiu uh, din Suedia privind experiența cu camioane de mare tonaj a constatat că introducerea acestora nu ar duce la un transfer între tipurile de transport. S-a constatat că uh, rețeaua din Suedia funcționa deja la capacitate maximă. Trebuie să se țină cont întotdeauna de acest factor atunci când se analizează moduri de transport concurente. S-a considerat de asemenea că, uh, creștere, că a crescut cererea de transport feroviar. Dacă acest lucru se întâmplă, trebuie să se introducă noi tipuri de transport de mărfuri. Sigur că totul depinde de elasticitatea transportului rutier de mărfuri. Toate studiile sunt de această părere. Impactul transferului modal asupra costurilor la celelalte tipuri de transport este dezbătut în mai multe studii. S-a considerat că sunt implicate costurile de infrastructură, costurile asociate fluxului de trafic rutier, costurile legate de siguranța rutieră și costurile legate de emisiile de gaze cu efect de seră. Impactul asupra infrastructurii se împarte în trei categorii. Impactul camionelor de foarte mare tonaj asupra drumurilor, și asupra facilităților ca parcări și tuneluri și de asemenea structurilor cum sunt podurile care ar necesita ameliorări nivelul de transport modal ar afecta drumurile. Dacă ar fi mai multe camioane pe drum, probabil că și costurile de întreținere ar crește. În plus, caracteristicile fizice ale camioanelor s-ar putea să fie afectate, dar fiindcă aceste camioane sunt foarte grele, Consecințele sunt clare, însă alte studii arată că mai există și alți factori care trebuie luat, luați în calcul pentru că un astfel de camion are și mai, mult, mai multe axe, șapte în loc de patru câte are un camion normal. Deci, greutatea lor este distribuită altfel. Iar uh, infrastructura pe care o pot utiliza aceste camioane de tip Megatrucks este și ea restricționată. Deci, uh, pe podurile mai șubre de ele nu ar avea acces oricum. Impactul uh, asupra infrastructurii va varia de la un stat la altul. Unele state vor trebui uh, să-și consolideze infrastructura și chiar să limiteze accesul megatrax în anumite zone. Studiile nu ne arată ce impact ar avea astfel de camioane asupra fluxului de trafic rutier. Există anumite studii privind impactul, de exemplu, astfel de vehicule sunt mai greu de depășit pe drumurile cu doar două benzi. Impactul asupra siguranței rutiere este probabil unul care va fi important, pentru că accidentele în care sunt implicate astfel de camioane sunt mai grave decât cele în care sunt implicate camioane obișnuite dar nu am găsit probe referitoare la un impact semnificativ asupra siguranței rutiere. Nici în Suedia, nici în Finlanda nu au apărut probe privind uh, un risc crescut din cauza acestor camioane. Majoritatea victimelor sunt de același nivel de gravitate, să spunem, între astfel de camioane de mare tonaj și camioane obișnuite. Impactul asupra gazelor cu efect de seră este uh, unul care depinde de trei factori. Reducerea emisiilor, pentru că aceste camioane sunt mai eficiente. Al doilea factor ar fi creșterea emisiilor, pentru că s-ar trece de la transferul feroviar care nu are emisii aproape deloc la acesta care are. Și uh, încă un factor. Există studii care au uh, prezis ar exista un impact asupra emisiilor. Însă gama în care crește emisiile variază de la 0,5 până la 1,5, pa chiar până la 4%, după cum prezice Ministerul Olandez al Transporturilor. Transportul rutier reprezintă ca emisii o parte foarte mare din totalul emisiilor provenite din sectorul transporturilor Uniunea Europeană. Deci, dacă s-ar reduce față de nivelul din 1990, emisiile cu 20% până în 2020, s-ar atinge obiectivele Uniunii Europene. Iar gama de impact prevăzută de studii este de la minus, 1,2% până la 0,4%, deci oricum ar fi, astfel de uh, camioane ar avea un impact asupra gazelor cu efect de seră. Cercetarea arată că cel mai probabil uh, camioanele de foarte mare tonaj ar ameliora situația. În privința siguranței rutiere, studiile nu sunt clare, dar cel mai probabil ar fi să se reducă numărul de victime. În concluzie, există opinii foarte divergențe în literatură și există multe lacune. Principalele um, puncte comune sunt cele referitoare la elasticitate pe care le-am menționat. Va fi necesar să fie monitorizate îndeaproape uh, testele ca cele din țările de jos și din Suedia pentru a înțelege impactul în Europa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul domnului raportor Jörg Leichtfried ca să reacționeze la ce s-a spus. Aveți 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să vorbesc engleză, încerc, dar... Uh, aș dori totuși să mă înțelegeți foarte bine, de aceea aș trece la limba germană. Sunt mulți, multe persoane în sală care stau în picioare și deci nu-și pot pune căștile să asculte interpretarea, dar dacă vă e mai simplu, vă rog. Poate că e chiar mai rău să vorbesc germană cu accent austriac decât engleză, nu știu. Președintele, vreau să-i rog pe cei care stau în picioare să vină să se așeze unde sunt locuri libere. Și dacă vor veni deputați, să uh, aibă ușierii grijă să îi așeze în locuri rămase libere. Să spunem că până la Matiu să lăsăm locuri de, pentru deputați și de la Matiu încolo să se așeze cei din public. So Tony, if you want to sit next to Matthew, you can have the guard of... Tony, dacă vrei să stai lângă Matthew, E... I do find it ridiculous that we have people stood up with empty chairs. Now... Nu mi se pare normal să stea oameni în picioare când sunt scaune libere în sală. Jorg, where you go. Five minutes. Haide, York, cinci minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am uh, văzut studiul pentru prima dată și l-am uh, trecut un pic uh, în revistă. Mi s-a părut că nu e nimic foarte clar exprimat pentru că studiile se pronunță și pentru și împotriva camionelor de tip megatrucks nu am reușit, uh, nu uh, am făcut decât să-l citesc uh, superficial la început, însă după aceea, când l-am citit temeinic, nu am mai avut de spus decât felicitări. Vreau să-i felicit pe cei care s-au ocupat de acest studiu și care au reușit să facă un lucru pe care eu nu l-am mai văzut în uh, acest Parlament, și anume au reușit să nu facă un studiu foarte tendențios. Pentru că eu am văzut asta de multe ori. Uh, foarte des uh, substratul este politic la astfel de studii. Studiul acesta este realizat în așa fel încât, practic, reia mai multe studii realizate în trecut și trage apoi uh, concluziile dintre aceste studii. Mie mi se pare că niște principii foarte bune sunt introduse aici. E vorba de trei principii. În primul rând, în astfel de studii trebuie să fie acoperit o gamă largă de subiecte, trebuie să existe o concentrare geografică asupra Uniunii Europene și ele trebuie să fie echilibrate între pozițiile pro și contra subiectului respectiv. Din cele 29 de studii au fost alese 8 Uh, eu cred că s-ar mai fi putut adăuga și altele la cele 29, ca să spun așa. Practic nu era foarte echilibrată poziția, erau șase studii pentru, unul era și pentru și împotrivă și unul era total împotrivă. Dacă încă de atunci când sunt alese studiile care să fie rezumate, se alege o tendință, înseamnă că, sfârși, că uh, studiul final nu va fi unul foarte echilibrat. Și ce se întâmplă cu uh, centrarea pe Uniunea Europeană? Trei studii se refereau la Uniunea Europeană în general, unul era din Australia, nu știu, aș vrea să-mi explice cineva dacă era și el centrat pe Uniunea Europeană, mie mi se pare că vine cam de departe. Iar trei veneau din Regatul Unit, Suedia și țările de jos. Deci veneau din statele care au introdus astfel de camioane de mult. Ce mai e obiectiv aici? După părerea mea, ă, acest studiu este totuși și el unul foarte tendențios. A avut un singur obiectiv, și anume nu să îndeplinească sarcina pe care și-ar fi dorit-o contribuabilii europeni, și anume un studiu cu adevărat echilibrat și obiectiv, ci s-a reușit să se realizeze un studiu care nu ajută de fapt la mare lucru. De ce? De ce cel mai vechi dintre studiile acestea era din 2010? Au, există și alte studii mai noi. De ce nu sunt folosite? De ce atât de multe studii critice, care sunt excelente, nu au fost alese în realizarea studiului nostru? Cine a făcut selecția? Și de ce? Numai așa putem să ajungem să spunem dar nu vreau să intru în detalii, că con concluzia este, de exemplu, că în țările de jos uh, impactul asupra infrastructurii n-a fost foarte mare și tra se trage concluzia că așa s-ar putea întâmpla și în Uniunea Europeană. Mie mi se pare că e o concluzie greșită, este o rușine, practic, o nerușinare să se spună așa ceva. Europa nu e o țară plată cum sunt țările de jos infrastructura nu e aceeași. Să tr- tragi concluzia aceasta de la o singură țară la toată Europa este pur și simplu o rușine, nu e știință. Când se vorbește despre transferul modal, tot din luându-se ca exemplu ca țările de jos sau Suedia, e clar că acolo, în acele țări, sistemul de transport nu e la fel ca în celelalte. Nu se poate trage o astfel de concluzie cum putem să ajungem la concluzia că efectele asupra uh, căilor ferate sunt mici sau inexistente? Dacă există dacă ar fi fost alese pentru studiu țări care foloseau foarte mult căile ferate pentru transport și apoi s-au introdus acolo autocamioanele de tip Megatrax, cred că concluziile ar fi fost cu totul altele. Nu ați ținut cont în studiul dumneavoastră de un lucru foarte important pentru noi și anume de uh, efectul asupra condițiilor de lucru. Ce înseamnă uh, ca creare de locuri de muncă? Ce se întâmplă cu locurile de muncă din domeniul feroviar? Ce se întâmplă cu cele din transport? Nu ați ținut cont de asta. După părerea mea și închei, după părerea mea, acest studiu a fost prost făcut, a fost la comanda lobby-ului Uh, pentru autocamioanele de foarte mare tonaj și eu nu cred că contribuabilii europeni ar trebui să financeze astfel de studii. Mulțumesc. Thank you. I now go to the... Mulțumesc. Trec acum la cei patru experți pe care i-am invitat. Vom da cuvântul 5 minute fiecăruia, în primul rând profesorul Croze. Merci, bonjour. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Eu o să vorbesc în franceză, limba mea maternă, așa că vă rog dacă vreți să vă puneți căștile. Studiul pe care l-am citit pornea de la un caiet de sarcini care a fost destul de bine respectat Adică trebuiau să fie reflectate posibilele efecte ale acestor mega pe infrastructură, emisiile de GHG, securitate și așa mai departe. Și în cea de-a doua parte a caietului de sarcini se cerea o viziune de ansamblu și poate și niște posibile scenarii. Din acest punct de vedere, uh, cerințele au fost respectate în totalitate de acest studiu. Sigur că nu se regăsește în bibliografie, dar există observatorul um, în Franța pentru energie pe care eu îl conduc. Ministrul nostru ne-a cerut același studiu, Agenția pentru Mediu din Franța a făcut studiu și am obținut exact același rezultat ca și studiul pe care l-am auzit prezentat. Adică, din punct de vedere tehnic, aceste mega camioane nu uh, pun aceleași probleme uh, din punct de vedere tehnic emisiile de dioxid de carbon s-ar putea să nu crească în anumite situații și uh, transferul acesta modal s-ar putea să nu aibă prea mult de suferit. Punctul slab al uh, studiului este în a doua parte, care e prea scurtă atunci când e vorba de diferitele posibile scenarii. Ați văzut că acolo se uh, ia în considerare opțiunea do nothing, să nu facem nimic, uh, deci deschidem poarta foarte puțin sau de tot. Aceste scenarii ne spun că în spatele aspectelor tehnice, atunci când le punem împreună, apare și un aspect politic. Aspect politic, și o să trec foarte repede peste asta, ne arată că acest tip de vehicul este acceptabil dacă deschidem o cutie a Pandora a transportului de mărfuri feroviar, lucru posibil într-o uh, țară ca a mea, unde uh, trans- portul de mărfuri feroviar scade, scade, scade, dar dacă deschizi cutia Pandorei și nu mai e nicio speranță să dezvolți transportul de mărfuri feroviar, de ce să nu ai o creștere foarte mare a productivității sectorului rutier? Da, pentru asta, sigur, trebuie să uh, existe uh, acceptare la nivel politic și social și mi se pare destul de dificil acest lucru pentru că v-am vorbit de acel raport tehnic din Franța și organismul pe care îl conduc a recomandat ministrului nostru să nu facă nimic. Ideea de bază fiind că există utilizatori de diferite tipuri pentru șosele și că din punct de vedere al economiei, eu sunt economist, îmi pare rău, dar așa stau lucrurile, utilitatea transportului utilitar este mai mare decât utilitatea transportului de persoane, personal. Da, e vorba de cetățeni care votează, pe când șoferii de camioane în calitate de șoferi nu votează, deci iată că e mai complicat. Uh, trebuie să înțelegem că mai există o altă problemă care există aici, nu doar cea a megacamioanelor, ci cea care ține de uh, saltul calitativ care trebuie făcut în transportul de mărfuri, fie că vor exista sau nu acest gen de megacamioane. Dacă ele pot să aducă o creștere a siguranței uh, rutiere în ceea ce privește transportul de mărfuri, atunci sigur, de ce nu, dar uh, chestiunea e de ordin politic mai degrabă și aspectele tehnice ne arată ce este posibil doar în anumite niveluri, dar alegerile se iau la nivel politic și evident uh, suntem destul de circumspecți, cred că înțelegeți exact la ce mă refer. Mulțumim, domnule profesor, pentru că v-ați respectat timpul alocat. Acum urmează profesorul Alan McKinnon. Mulțumesc. Pe ansamblu am fost impresionat de acest document. Cred că consultanții au avut o sarcină foarte dificilă, au avut uh, o sar- foarte multe de făcut într-o perioadă așa de timp de scurtă și rezultatele sunt bune nu cred că au primit uh, caietul de sarcini corect. Li s-a cerut să se axeze mai degrabă pe costurile acestor mega camioane. Um, acesta este um, Megatrucks este un termen care nu e cel mai corect folosit. Cred că ar trebui să le numim LHV, vehicule mai lungi și mai grele. Uh, da, cred că trebuiau avut în vedere uh, avantajele economice ale acestei LHV-uri la nivelul productivității, al lanțului de aprovizionare, a modului în care pot duce la intensificarea coeziunii economice și așa mai departe. Deci uh, a existat o abordare oarecum greșită încă de la început uh, da, nu putem nici spune că uh, abordarea a fost pur negativă, cum a spus domnul raportor. Eu zic că au făcut o treabă bună, au selectat studiile care sunt cele mai detaliate, cele mai riguroase. Sunt unele care au fost uh, excluse și care nu se califică, aș zice. Un alt criteriu pe care ar fi trebuit să-l ia în considerare este cine a sponsorizat studiile. Dacă sunt sponsorizate de Comisia Europeană sau de guverne, atunci cred că ar trebui să aibă o pondere mai mare decât cele care sunt sponsorizate de organizații care reprezintă grupuri de lobby care care cer um, un anumit punct de vedere. Studiul este unul uh, destul de uh, inclusiv, având în vedere restricțiile cu care s-au confruntat, dar, după părerea mea, subliniază o serie de domenii unde uh, s-ar fi putut intra în mai multe detalii. De am spus impactul economic care cred că ar fi trebuit să se axeze pe avantajele economice, nu doar costurile directe, ci și avantajele indirecte pentru economia europeană care rezultă din restructurarea sistemelor de distribuție și producție ale companiile. Apoi, reducerea traficului. Asta este unul dintre punctele cele mai controversate și ține de elasticitatea termenilor folosiți, să spunem. După cum ne-a explicat consultantul, există o mare uh, diversitate, o mare variație între termeni. Din păcate, în acest uh, domeniu ne bazăm prea mult pe aspecte econometrice și nu ne consultăm suficient cu industria pentru a vedea la ce folosesc vehicul, uh, companiile aceste vehicule în lanțul lor de aprovizionare și care ar avea cel mai mare impact. Asta ne-ar ajuta să înțelegem mai mult în ce măsură ar crește traficul. încărcarea vehiculelor este un element important. Acum câțiva ani am participat la un studiu pe acest subiect și știu cât de dificil este să modelez utilizarea acestor megacamioane dacă ajung pe eh, șosele. Problema este că avem foarte puține date concrete în ceea ce privește densitatea încărcăturilor care se deplasează pe șosele. Adică în ce măsură este umplut spațiul folosindu-se și um, greutatea maximă permisă. Știu că subiectul a fost supra cercetat și e normal să spun asta, dar uh, dacă trebuie să mai facem ceva aici, cred că avem nevoie de date suplimentare noi cu privire la densitatea încărcăturii. Și mi-a mai rămas un minut sau două, așa că vreau să comentez și despre modul în care se, împărțește, se împarte transportul de mărfuri între căi rutiere și uh, căi ferate și rutier. V-ați referit la elasticitatea utilizării care intervine aici. Această analiză, în mare măsură, a pornit de la ideea că alegerea modului de transport este uh, făcută în mare parte de preț și tinde să nu ia în considerare suficient uh, importanța dată se, calității serviciului, rezistenței sau fiabilității. Și, sincer să fiu, sistemul feroviar european în momentul de față este deficient la nivelul calității serviciilor pe care le oferă clienților săi. Dar se îmbunătățește, lucrurile se îmbunătățesc în timp și dacă prin liberalizarea utilizării megacamioanelor am uh, reduce competitivitatea prețurilor pentru sistemul feroviar european, cel puțin poate asta i-ar stimula să îmbunătățească nivelul de servicii pentru a contracara reducerea prețurilor. Câteva aspecte generale în încheiere. Cred că este important să reținem că studiile care mm, au o abordare pozitivă pentru megacamioane sunt cele care se bazează pe experiențe concrete din viața reală. Aceste megacamioane nu sunt niște concepte pur teoretice. Există țări în Europa și în restul lumii, nu cred că ar trebui să trecem în vedere, cu vederea uh, alte țări care folosesc această vehicule și nicăieri nu s-au uh, liberalizat LHV-urile, după care să-și schimbe părerea pentru că rezultatul n-a fost bun. Deci există dovezi concrete în aceste țări că vehiculele în cauză uh, sunt o idee bună. Și în loc să discutăm dacă ar trebui să le avem sau nu, cred că ar trebui să definim tipul de megacamion care ar maximiza avantajele și reduce costurile. Adică un um, vehicul care să nu crească capacitatea și greutatea, ci doar spațiu, să aibă mai multe axe de direcție uh, pentru a nu avea un impact mai mare asupra infrastructurii și tipul respectiv de vehicul ar uh, reduce impactul asupra um, schimbului modal de transport. Cred că ar fi o idee bună să încercăm să identificăm un astfel de model de megacamion. Mulțumesc, domnul Tim Brimash, care reprezintă Transport and Mobility and Team. O să vorbesc în neerlandez, așa că vă rog dacă vreți să puneți căștile. În general, consider studiul ca fiind unul util și care prezintă o imagine de ansamblu asupra posibilei introducere a megacamioanelor și uh, care, pentru o audiență largă, arată care sunt principalele probleme. Am citit studiul și am ajuns la idei similare cu celele profesorului McKinnon. Deci nu o să mă refer la punctele cu care sunt de acord, o să spun doar cele care sunt divergente, să zicem. Dacă e să ne uităm la șase efecte, uh, traficul, impactul asupra traficului reprezintă aspectele cele mai importante. Motivul este că e foarte dificil să extrapolez rezultatele la nivel european. Și trebuie să uh, te întrebi în ce măsură aceste mega camioane vor utiliza șosele secundare sau terțiare. Probabil că se vor limita în mare măsură la rețeaua primară de șosele. Se mai pune și problema gazelor cu efect de seră și problema siguranței rutiere, aspecte foarte relevante, dar sigur că țin de uh, cauzele și de măsura în care acest transfer modal s-ar concretiza. Profesorul McKinnon ne-a spus că dacă e să facem o analiză cost-beneficiu, dacă e să vedem analiza cost-beneficiu, am ajunge la un rezultat destul de relevant pentru acest raport. Deci cred că ar fi trebuit inclus și așa ceva. Un aspect pe care l-am remarcat în, studiile, în studiul despre care discutăm este că Regatul Unit a fost uh, a avut în vedere de două ori și alte țări, cum ar fi Franța, Germania și Spania, nu au uh, fost incluse în nici unul dintre studiile menționate în raport, ceea ce face ca rezultatele să fie dez... lipsite de echilibru. Așa cum am spus, per ansamblu, e bine să avem o analiză SWOT, este un instrument foarte util, dar acesta nu ne oferă o imagine de ansamblu cu privire la rezultatele economice la nivelul global al societății. Un alt scenariu interesant pe care mi-ar fi plăcut să-l văd este cel scenariul coridor, unde um, țările pot să ajungă la o înțelegere între ele pentru a ști dacă doresc sau nu să permită traversarea teritoriului lor de astfel de LHV-uri și dacă da, pe care parte a teritoriului. Există o serie de dispoziții transfrontaliere în uh, directivă și există voci care spun, dar de ce să nu uh, detaliem acele dispoziții? Există cercetări în acest sens, dar um, dacă e să vorbim despre cercetări cu o latură practică pe scară largă, aici lucrurile nu sunt suficient de clare și cred că ar trebui să le extindem puțin dacă vrem să avem o imagine de ansamblu. Mulțumesc! Domnul Keith, 5 minute. O să, încerc, o să încep cu o trecere în revistă a acestui raport. Studiul este um, foarte util, ia în vedere um, studiile globale existente și concluziile în ceea ce privește modificarea dimensiunii și greutății, dar nu este un studiu complet eu. În al doilea rând, din păcate, concluziile detaliate, în special uh, scenariile selectate, nu reflectă în totalitate chestiunile care sunt uh, identificate în raportul de bază. Și a treia observație globală este că pentru a ajuta factorii de decizie politici în acest domeniu e nevoie de o analiză mai detaliată pe bază de dovezi pentru a ști de ce nu există un consens și de ce studiile variază așa de mult. Și ca să intru în detalii, cred că câteva dintre punctele forte pe care deja le-ați auzit menționate aici în raport, în primul rând, se stabilește clar diferența importantă dintre transelasticitatea care uh, afectează alegerea uh, modului de transport și um, elasticitatea internă a transportului rutier de mărfuri. Acea elasticitate internă poate să reflecte modificări în localizarea uh, zonelor de depozite și așa mai departe. Uh, kilometrii per vehicul sunt uh, de asemenea o informație necesară pentru a înțelege ce modificări pot apărea la nivelul uh, mediului siguranței rutiere. Studiul uh, analizează acest lucru și reflectă de asemenea foarte bine uh, diferențele foarte mari de rezultate în toate domeniile, trafic, rutier, uh, gaze cu efect de seră. Astea sunt punctele forte. Punctele slabe, am identificat câteva astfel de puncte și aș vrea să le subliniez pe cele mai importante. În primul rând, încărcătura Uh, este un aspect esențial pentru a înțelege modificările care apar la nivelul kilometrilor vehicule, mai ales din perspectiva utilizării pe scară largă a LHV, care vor duce la uh, indisponibilitatea vehiculelor LGV. Acest lucru este esențial și trebuie să fie inclus în text. Modificările la nivelul logisticii care vor apărea uh, și vor schimba costul ton-kilometru uh, în uh, kilometru-vehicul pot apărea acolo în care nu există modificări la producția și consumul de bunuri, adică se deplasează mai departe și există studii în acest sens, cred, de exemplu, în domenii conexe, cum ar fi um, numărul de kilometri cu, în care sunt transportate produsele alimentare. Apoi, trebuie să vedem cum rețelele folosite au uh, un impact nu doar economic, ci și asupra mediului și asupra costurilor externe. Apoi, un alt aspect care lipsește, după părerea mea, din studiu, aceste rapoarte diferite trebuie să diferențieze foarte clar între agenții economici care folosesc uh, vehiculele pentru companiile lor, pentru producția lor și cei care oferă servicii de transport general de mărfuri. Există mari diferențe în ceea ce privește tipul de utilizare și trebuie să se facă o diferențiere în studiu în acest uh, sens. Apoi, cum am spus, în cazul uh, volumului de bunuri produse și uh, consumate, acestea ar putea să fie foarte scăzut sau foarte ridicat, mai ridicat, mai ales atunci când avem în vedere kilometri vehicul și kilometri per tonă. Este important de asemenea să intrăm în detaliu într-o serie de aspecte. De exemplu, studiul din Suedia folosește o perioadă de 10 ani în care n-a apărut nici o schimbare la nivelul LHV. În Suedia, schimbările acestea au apărut în anii 90 și au existat dovezi clare a reducerii uh, utilizării transportului feroviar cu 20% aproximativ. Deci, și aici trebuie să se intre în detalii cu studiu. Și un ultim aspect pe care vreau să îl menționez, domnule președinte, știu că mi se, îmi expiră timpul, uh, înțelegem de ce există o lipsă de consens și așa o mare variație la nivelul uh, perspectivelor și la nivelul rezultatelor tehnice. Există un element de economii interne de costuri pentru operatori, dar care nu este egal cu economia totală de costuri, adică atunci când ne gândim la aglomerarea traficului, impactul asupra mediului și așa mai departe. Uh, reducerea costurilor pentru societate, costurilor globale pentru societate trebuie să fie principalul obiectiv și nu putem vedea progrese pe acest subiect până când nu avem un cadru adecvat care să ia în vedere toate aceste aspecte, transfer modal, costuri interne și așa mai departe. Și până când asta nu se întâmplă, nu vom putea avea o soluție acceptabilă din punct de vedere tehnic și public. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum au cuvântul membrii. O să citesc lista. Membrii îmi vor spune cine vrea să intervină. Kadrawi, Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mr. Rike, Mr. Ertug, Mr. Benyon, Mr. Koch, Mr. Kramer. Ok. End of. No more putting hands up in 45 minutes. Gata. Um, V-ați înscris la cuvânt. Nu vă mai puteți înscrie la cuvânt peste 45 de minute. Fiecare va avea două minute la dispoziție și știți că sunt strict în ceea ce privește timpul. Domnul Groș, da, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc pentru acest studiu și pentru evaluarea acestuia pentru noi. Studiile pentru noi politicienii joacă un rol important uh, și mai ales relația lor față de așteptările noastre. Poate ar trebui să începem cu rezultatele. Da, poate că ar trebui uh, să ne supunem un pic uh, tensiunii politice și să vedem care vor fi comentariile. Am uh, mai purtat această dezbatere și mi-aduc aminte că am venit cu o bună propunere la momentul respectiv și anume că diferențele de la țară la țară sunt atât de mari, încât va fi foarte greu să ajungem la o normă generală pentru Europa. În al doilea rând, vorbim de factorul economic. Deja eh, și experții spuneau acest lucru, sectorul în sine trebuie să hotărască care este viabilitatea economică a acestei opțiuni. De altfel, această viabilitate economică diferă și între întreprindere și întreprindere, nu doar de la țară la țară. În al doilea rând, transportul feroviar ar trebui gestionat mai eficient. Încercăm tocmai să venim în ajutorul sectorului uh, feroviar, dar dacă statele membre nu mai investesc în uh, căile feroviare, ci investesc mai degrabă în transportul rutier, trebuie să vedem unde ajungem. Iată, Cred că um, am ajuns la un punct comun la vremea respectivă în raportul la ea la Sandar și spuneam că din fondurile publice se plătesc um, consecințele de mediu, siguranța, infrastructura și aceste efecte trebuie evaluate de la stat la stat, de la regiune la regiune și trebuie să ajungem la un tot unitar coerent. Iată, aceasta ar trebui să fie abordarea noastră pentru a avea o discuție obiectivă în viitor. Și sper că acest raport, uh, stimată colegă, o să poată fi discutat uh, în liniște și după alegeri. Da, alegeri, spune domnul președinte. Domnul El Cadraui, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru aceste remarci introductive și eu uh, mă aliniez la opinia domnului Lightfried. Cred că, având în vedere datele de care dispunem, studiile acestea ajung la concluzii destul de divergente mai ales dacă vorbim de flexibilitate și de elasticitate. Se spune că dacă avem camioane mai mari, uh, mai degrabă decât camioane de mai mici dimensiuni, vom avea uh, un număr inferior al camioanelor, dar am putea spune de asemenea că capacitatea crescută a sectorului de transport de mărfuri va aduce mai multe bunuri pe um, căile rutiere, iar acest lucru se va face în detrimentul altor mijloace de transport, în detrimentul siguranței rutiere. Cu alte cuvinte, impactul accidentelor va fi unul mult mai grav. Mă întreb dacă cei care au realizat aceste studii s-au gândit la care vor fi costurile presupuse de accidentele rutiere, de investițiile necesare pentru a adapta infrastructura, de uh, investițiile în uh, întreținerea drumurilor. În cele din urmă, întrebarea e simplă. Vrem să avem mai mult trafic pe șoselele noastre sau vrem, din potrivă, să dăm dovadă de atitudine proactivă și să încurajăm alte căi de transport, uh, de pildă, transportul feroviar sau maritim. Și astfel am face tranziția spre Cartea Albă 2050. Aici, în acest document, Comisia Europeană și-a exprimat dorința de a genera un uh, transfer modal, da merge, da trece de la transportul lutier la alte mijloace de transport, îndeoseb când e vorba de transportul pe distanțe mari. Iar eu sunt în favoarea acestei abordări. Studiul de astăzi uh, se încadrează practic uh, pe aceeași direcție. Și mă întreb dacă studiul uh, se încadrează cu ambițiile cărții albe. Domnul Benian, da, mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește siguranța. Conform raportului, vom asista la o îmbunătățire a siguranței și vreau să știu cum s-a măsurat, cum s-a cuantificat această dimensiune. S-a ținut cont doar de numărul de accidente, de accidente grave. Mi s-a spus că vom avea, um, se vor înregistra mai puține accidente grave. Aș vrea să știu ce rol a jucat acest factor în uh, tabloul general. În ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, se anticipează o scădere a acestora. Ce se întâmplă însă cu transferul modal, având în vedere că transportul feroviar emite cu 30% mai puține emisii de dioxid de carbon decât transportul rutier? Cum am abordat aici transferul modal? În al treilea rând, care ar fi domeniile de aplicare. Uh, domnul din Leuven vorbea de autostrăzi, uh, șosele urbane. Cu siguranță rezultatele vor fi cu totul altele dacă megacamioanele sunt uh, aprobată pentru anumite coridoare care deja întrunesc standardele necesare, decât să facem lucrurile invers și să spunem că aceste megacamioane vor fi uh, interzise în anumite zone, având în vedere um, tonajul acestora. S-a vorbit și de imposibilitatea de a cuantifica actualizarea infrastructurii uh, încă o dată, depinde de model. Dacă există o abordare generală, dacă există o aprobare generală, va fi nevoie de un volum impresionant de capital. Și ajung astfel la ultima mea întrebare. Având în vedere problemele cu care se confruntă statele membre și cât de greu le e la ora actuală să uh, colecteze venituri uh, fiscale, având în vedere toate problemele cu care se confruntă, uh, toate acestea presupun investiții considerabile din partea statelor membre. Care este intervalul um, în care statele membre ar trebui să facă aceste investiții? Doamna Lichtenberger, Eva, te rog, două minute. Mulțumesc! Ultima oară când am vorbit despre acest subiect, am vorbit despre studii și uh, atunci dacă nu mă înșel, toate statele membre care s-au ocupat de acest subiect ne-au atras atenția că, pe lângă factorul economic, trebuie să ținem cont și de consecințele sociale în uh, procesul nostru de luare a deciziilor. Da, uh, nu e același lucru să vorbim de un teritoriu montan sau să vorbim de un teritoriu lașes a lăsa în afară această dimensiune socială mi se pare un lucru de nepermis, mai ales pentru evaluarea unui nou model de transport. Pentru a face acest lucru e nevoie nu doar să ținem cont de câștigurile economice pe care le-ar putea aduce, ci și câștigurile pentru populație. Vorbeați că spuneați că vor existe uh, probleme, însă uh, faptul că vor trebui făcute atâtea modificări în infrastructura rutieră, uh, în ce cadru uh, finan- financiar ne învârtim? Cum vom putea finanța totul? E imposibil. Iată de ce, uh, după părerea mea, acest studiu este un extrem de lacunar, pentru că un punct atât de important pentru noi, costurile sociale atât în ceea ce privește infrastructura, dar și în ceea ce privește promovarea transportului feroviar, care nu poate fi uh, exclus, pentru că nu putem să oferim un avantaj concurențial de nepermis transportului rutier. Totul joacă un rol important. Iată de ce avem nevoie de informații concrete, nu doar de niște afirmații așa spuse într-o doară. Unele afirmații mi s-au părut de-a dreptul aventuriere, pentru că um, s-au luat drept eșantion trei state membre. Și să ajungeți la concluzia că introducerea acestor mega camioane a avut un rol pozitiv pentru că pur și simplu ele încă nu au fost interzise, mi se pare deplasat. În ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, de gaze cu efect de seră, încă nu există modele. Și acest factor va juca un rol important. Nu o să vorbim doar de uzura rutieră. Uh, nu, mi se pare insuficient. Mulțumesc. Dominic, două minute. Oh. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să le mulțumesc autorilor studiului și să spun că, indiferent uh, cum sunt studiile, eu doresc să amintesc trei subiecte care apar și în uh, studiu oricum. În primul rând, e foarte dificil să se ia măsuri pe scară europeană, de, pentru că alcătuirea demografică, geografică și economică a Europei diferă foarte mult. Belgia nu-i tot una cu Suedia și nici țările de jos tot una cu Austria. În al doilea rând, impactul economic ar fi pozitiv, bineînțeles, pentru că dacă uh, într-un camion se poate introduce mai mult volum de marfă, sigur că scad și emisiile și scad și costurile. Cred că ați auzit că asta ar duce și la un transfer modal spre uh, transportul rutier. O cifră interesantă pe care nu o știam este că în Suedia, unde s-au introdus astfel de megatrax, ele au uh, acaparat 80% din transportul rutier. Apoi, încă un lucru, impactul sociopolitic al Megatrax asupra, pentru că impactul asupra infrastructurii este indiscutabil. Uzura este uh, mai mare, după cum este clar pentru toată lumea. Vor trebui adaptate și infrastructurile de parcare și așa mai departe. În al treilea rând, în ceea ce privește accidentele, camioanele fac de patru ori mai multe victime în Europa decât vehiculele ușoare, deci mi-e greu să cred că Introducerea de Megatrax va scădea numărul de accidente. Și uh, rezultatele de până acum sunt foarte proaste. Și care e concluzia atunci? Concluzia este că nu există o concluzie obiectivă pe acest subiect, nu există decât concluzii subiective. Dacă ne plasăm în perspectiva actorilor economici din transportul rutier, acestea sunt, aceste megatrax sunt de dorit. Dacă ne uităm la aspectul sociopolitic, trebuie să spunem că e un uh, Uh, aspect ce trebuie analizat cu maximă circumspecție. Äh, dragi colegi, dragi colegi, nu știu dacă acest uh, um, copy-paste de studii diferite poate fi numit un studiu în sine. Însă ce mă interesează pe mine este cine a comandat acest studiu și după ce criterii au fost uh, aleși așa zi și experți. Este o întrebare la care aș dori neapărat să am un răspuns. Am să ajung și la uh, conținut care a mai fost menținut. Domnul, uh, menționat. Domnul McKinnon a spus că nu sunt suficiente date, însă iată că noi discutăm acum totuși despre acest lucru și înseamnă, dacă nu sunt suficiente date, înseamnă că Comisia Europeană nu a făcut un studiu uh, de impact. Știu că s-a încercat într-o carte albă să se vorbească despre impactul asupra transportului feroviar, dar cartea albă nu se regăsește aici. Și aș vrea să mai spun ceva. În acest studiu se presupune de la bun început că se rămâne într-un mod de transport și anume în modul rutier. Dar știm cu toții că nu există doar modul rutier, pentru că trebuie să luăm în calcul toate celelalte moduri de transport și dacă o facem, e absolut evident că uh, nu mai sunt valabile rezultatele studiului. Da, știm cu toții că dacă s-ar trece la uh, transportul pe căi navigabile, ar scădea uh, transportul rutier, s-ar produce acest, acest transfer modal, modal shift. Însă aceste lucruri sunt menționate doar așa întreagăt în acest studiu. Două minute trec repede, nu prea mai am timp, dar aș vrea să mă refer și la costuri. În Germania, vom avea nevoie de 11 miliarde numai pentru poduri, iar în Austria 5,4 miliarde de euro. În Polonia, Ministerul polonez nu a făcut, nici, a făcut un studiu care nu e deloc citat în studiul nostru, dar este, rezultatele polonezilor sunt foarte critice. Vreau să vă spun și că acest uh, efect de depozitar, de transfer modal, ar uh, face ca costurile să crească atunci când cantitatea transportată este mai mică și ar scădea numai pentru cantitățile foarte mari. Dați-mi voie să mai spun, domnule președinte, dacă, dacă s-ar dori trecerea la aceste megatrucks sau monster trucks, uh, mai, se mai pune o problemă și mă mir că n-a menționat-o nimeni. Ce s-ar întâmpla cu IMM-urile? Aceștia ar fi pur și simplu eliminați din concurență. Știm că cei care ar avea de câștigat ar fi întreprinderile foarte mari. La cei mici și mijlocii nici măcar nu s-ar pune problema să aibă acces la astfel de megatrucks. Deci eu vă rog frumos să retrageți acest studiu și să lucrăm încă o dată la comisie pe acest subiect. Mulțumesc! Domnul Koch! Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru studiu. Mie nu mi se pare atât de greu de înțeles după cum au dorit colegii să spună. Mi se pare că cei care l-au criticat pur și simplu nu sunt de acord cu rezultatul. Profesorul McKinnon a spus despre ce vorbim de fapt, pentru că nu toate camioanele sunt la fel între ele. Vorbim de 60 de tone, de 40, de 44 de tone. Despre ce fel de camioane vorbesc? Pentru că în funcție de tonaj ă, stau sau nu stau în picioare argumentele legate de infrastructură, de poduri și așa mai departe, pentru că dacă ne referim doar la camioane de 44 de tone, acestea nu sunt chiar atât de grele. Trecând la modelele de vehicule, eu nu cred că e cazul să trecem la un tip de vehicule mai lungi. Ele sunt pur și simplu mai eficiente, trebuie să aibă frâne mai bune, toate sistemele să fie mai bune, să aibă camere de jur împrejur. Uh, trebuie să aibă un sistem start-stop de încărcare. Toate camioanele moderne ar trebui să aibă aceste sisteme și, practic, dacă acestea se introduc, toate argumentele împotriva camioanelor pică. Și mai vreau să spun un lucru, și la Universitatea Tehnică din Erfurt s-a făcut un studiu uh, și acesta se referea la uh, transportul multimodal, combinat între transportul rutier și alte tipuri de transport. Și acesta dă rezultate foarte bune. Cred că e de ajuns, deci eu sunt pentru aceste vehicule, sigur ținându-se cont de subsidiaritate. Mulțumesc! Domnul Kramer, două minute. Un lucru pozitiv la acest studiu, singurul, este că uh, toate argumentele aduse în studiu nu sunt uh, de acord între ele, nici în legătură cu emisiile, nici la alte capitole. Unii spun uh, îmi convine, alții spun nu-mi convine în funcție de poziția pe care vor să o uh, adopte. Acest studiu nu merge prea departe. Nu sunt menționate toate aspectele relevante. Aceste monster trucks se uh, reprezintă în SUA 40% în Europa, doar 16% în corelare cu transportul feroviar și cine nu ține cont de toate aceste elemente nu poate lua o decizie corectă. Ca să facem o comparație între infrastructură, sigur că între Suedia și Finlanda, țări care se orientează spre acest tip de transport de mult timp, ele nu au nevoie de schimbare de infrastructură, dar noi am avea nevoie. Dacă ne uităm uh, la Germania, constatăm că în Leverkusen uh, s-au închis autostrăzile peste Rin, pentru că nu uh, aveau suficienți bani să le întrețină. Dar acum, dacă vrem să aducem camioane și mai grele și mai grele, va trebui ca aceste poduri să fie renovate și e o nebunie, pur și simplu. S-au menționat și costurile și e un punct foarte important, nu trebuie să se meargă în direcția creșterii costurilor. Și mai lipsește ceva. În SUA, Există un studiu care arată că 55% din uh, transportul de mărfuri este trecut de la transportul rutier la cel feroviar. Asta nici măcar nu e menționat aici. Poate că, poate că și în Europa ar trebui să se facă așa ceva. Poate că drumurile sunt și așa prea încărcate. Dar ce ni se spune nouă? Ni se spune că e nevoie de camioane Uh, pline care să fie înlocuite cu camioane și mai mari, de două, trei ori mai mari. Nu se poate, nu corespunde cu realitatea, trebuie să fim pragmatici și să vedem cum stă situația în Europa. Și ultimul punct, sigur că infrastructura trebuie să fie modificată, sigur că nu toate podurile din Europa, dar uh, uh curbele toate trebuie să fie mărite și adaptate și nu se poate, eu vă spun încă un lucru, dacă s-ar introduce aceste camioane, numai întreprinderile mari ar avea de câștigat. Se privatizează câștigurile și nu este o soluție bună pentru toată lumea. Mulțumesc, Mihail. Vreau să uh, pornesc acum cronometrul chiar și pentru președinte. Vreau și eu să spun ceva ce are ieșit din această discuție și ce reiese și din raport este că s-au luat foarte mult în calcul aspectele economice ale transportului. S-a spus, de exemplu, că dacă ar scădea costul transportului rutier, ar fi un stimulent ca și uh, transportul feroviar să devină mai eficient. Dar asta mie mi se pare pur și simplu că e un argument de pe altă lume. Trebuie să stabilim priorități la Comisia de Transport pentru a dezvolta transportul feroviar de mărfuri, iar uh, problema mea este că dacă o apucăm pe calea mega trucks-urilor sau mega camioane sau cum vreți să le spuneți, ce facem de fapt este să distorsionăm piața și să îngreunăm situația transportului feroviar. Uh, Sincer, eu critic, sunt critic față de căile ferate, față de lipsa lor de acțiune. Recunosc că trebuie să se schimbe, dar trebuie să se schimbe și filozofia și psihologia căilor ferate. Cu asta sunt 100% de acord. Dar dacă o luăm pe calea aceasta, ce facem este să ucidem pur și simplu transportul feroviar de mărfuri. Permanent. Cea mai mare teama mea este că dacă permitem acestor camioane, oricum s-ar numi ele, de mare tonaj, să circule, eu mă tem că următorul pas este camionul de 60 de tone și apoi cel de 72 de tone și cred că toate argumentele care sunt date aici uh, vor fi readuse în discuție și anume de ce trebuie să tot mărim tonajul uh, tot timpul. Și ce mă afectează pe mine este că Practic, uh, creșterea tonajului face ca transportul rutier să fie mai ieftin, dar ieftinirea transportului rutier nu este soluția la toate problemele din sectorul transporturilor și sunt de acord cu doamna Lichtenberger. Sunt și consecințe sociale aici pe care nu putem să le trecem cu vederea numai de dragul ieftinirii transportului rutier. Bun, am să revin acum la James. Dacă dorești să răspunzi, și apoi am să dau cuvântul experților câteva minute ca să răspundă și ei. Deci, deci James, 5 minute pentru raport și apoi câte 2 minute de fiecare expert. Nu aveți obligația să luați cuvântul, dar numai dacă vreți știți că democrația așa ne cere să facem. Deci, James. Da. Opiniile exprimate sunt foarte diverse. O să încerc să răspund tuturor. Uh, ne-ați întrebat cum se măsoară siguranța, dacă se măsoară doar uh, numărul victimelor. Nu, noi în raport ne-am uitat la uh, evaluarea economică a siguranței, care reprezintă de fapt costul economic asociat cu victimele respective și analizează și probabilitatea de accidente și gravitatea acestora, deci nu e vorba doar de scăderea numărului de victime motivul pentru care se ajunge la, la concluzia că ar fi benefice aceste camioane pentru siguranță este că, până la urmă, ar circula mai puține vehicule, dacă ele ar fi mai mari. Există o formulă de calcul și poate că accidentele ar fi mai grave, dar s-ar întâmpla mult mai rar. Aceasta este concluzia. S-a pus o întrebare în legătură cu cum pot fi plătite um, renovările drumurilor, adaptările, mai ales când guvernele nu vreau bani acum. Uh, există mai multe soluții, depinde de fiecare țară ce dorește să aleagă. În Suedia s-a introdus o taxă foarte mare pentru astfel de camioane de mare tonaj. În țările de jos, în testul efectuat acolo, s-a pornit de la premisa că uh, se vor percepe bani pentru uh, spațiile de parcare mai mari. Au mai fost și alte întrebări? S-a pus o întrebare legată de costurile sociale și dacă nu am analizat doar economia operatorilor din acest sector. Sigur că nu aceasta a fost intenția studiului, Studiul a încercat să uh, uh, întrunească mai multe tipuri de analize. Nu poți să faci doar un calcul economic și să-l excluzi pe cel asupra publicului. Am încercat să ținem cont de mediu, de infrastructură, de siguranță. Însă cred că în raport se arată destul de clar că dezacordul între cei care au realizat studii este destul de mare și probele sunt de asemenea uh, contradictorii. Însă, pe baza probelor care sunt totuși disponibile, care sunt limitate, limitate la state din uh, nordul Europei, aveți dreptate, Europa nu e plată, dar trebuie să vedem, uh, să ținem cont de ce fac megatrucks în lumea reală și în lumea reală ele circulă în nordul Europei, nu avem ce să facem. Deci, se pare că sunt beneficii conform probelor existente, dar ar trebui, într-adevăr, să fie mai multe. Sunt de acord, mai multe studii de impact, dar nu putem merge înainte numai pe baza probelor pe care le avem acum. E nevoie de mai mult, într-adevăr. Raportul încearcă să păstreze o poziție neutră, a fost acuzat de subiectivism, eu nu cred că este subiectiv și am să-l apăr de această acuzație. Eu nu sunt nici pentru, nici împotriva uh, deci nu cred că, ni că raportul ar putea să fie pentru sau contra. Nu mai știu ce întrebări au mai fost. Majoritatea cred că erau comentarii, nu întrebări. Sorry? Social aspects. Um... Aspectele sociale. Uh, de exemplu, în legătură cu emisiile de gaze cu efect de seră, se poate încerca o evaluare, dar nu avem cifre exacte. Cred că un deputat a spus că orice fel de transfer modal de la uh, transportul feroviar la cel rutier uh, ar crește emisiile de gaze cu efect de seră, dar în raportul nostru se arată că per total ar scădea emisiile de gaze pentru că megatrucks emit mai puțin pe tonă care circulă, deci uh, pe tonă transportată, deci uh, cifrele vorbesc de la sine. Nu, nu există un consens. Sorry, I, I'm, I can't hear what the member's saying. Uh, I, <laughs> okay, I, I think I'll conclude that. Thank you. Mulțumesc. Două minute acum pentru fiecare expert. Profesorul Croze mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm într-o situație tipică. Trebuie să uh, ținem cont de diversele schizofrenii existente. În Franța am făcut un calcul că dacă crește viteza pe uh, drumuri, câștigurile obținute economic uh, sunt atât de mari încât compensează numărul de victime suplimentar. Din fericire, guvernul nu dorește să introducă o creștere a vitezei permise pe drumuri și e foarte bine. Transportul rutier de mărfuri, eu spun clar, uh, deși risc să mă uh, stric cu, și cu cei care sunt pentru transportul rutier și uh, cu adepții transportului fer feroviar, mărfurile sunt transportate pe drum și sunt foarte bine transportate așa, iar transportul multimodal, chiar dacă va exista sau dacă există, este sau va fi modest. Deci mărfurile sunt transportate pe drum și de aceea constrângerile aplicate transportului rutier trebuie să crească. Eu sunt pentru transportul rutier, dar cred că ele trebuie să fie mai bine controlate. Avem nevoie de un sistem de uh, percepere a taxelor, cum este în Germania, iar obligațiile de securitate pe camioane, camerele care permit șoferului să vadă ce se întâmplă și în spate și în lateral, frânele mai bune și așa mai departe, toate acestea nu trebuie să fie introduse doar pentru uh, a permite camioane mai mari sau o viteză mai mare, ci pentru a permite o mai mare siguranță și o mai mare eficacitate. Eu cred că trebuie să analizăm toate aceste lucruri și în loc să ne îndreptăm cu capul înainte spre megatrucks, cred că trebuie să mergem cât mai mult spre siguranța camioanelor pe uh, drumuri. Poate fi ameliorată mult. Eu am fost în Chile, am fost în SUA, acolo controlul uh, greutății transportate este făcut direct pe drum. Toate camioanele sunt oprite periodic și controlate și eu zic asta pentru că țin la transportul rutier de mărfuri. Mulțumesc, profesorul McKinnon. Întrebarea pe care trebuie să ne opunem punem este următoarea. Ce se întâmplă cu celelalte companii care reprezintă o mare parte a industriei europene pentru care transferul modal nu este o opțiune, pentru că, având în vedere constrângele geografice, locale și așa mai departe, care se confruntă, um, îi obligă la transportul rutier. Totul se reduce așadar la situația transportului de mărfuri în Uniunea Europeană. Sunt multe tipuri de mărfuri pe care nu vom reuși să le integrăm aici, deosebi mărfurile de densitate scăzută. Dacă ne uităm la mărfurile transportate, și constrângerile cu care se confruntă camioanele, aceste constrângeri țin mai degrabă de volum, nu de greutatea acestora. Studiile revizuite prezintă mai multe scenarii, analizează diferite opțiuni uh, în ceea ce privește vehiculele. Uh, din păcate, discuție s-a portat în jurul uh, modelului de vehicul de 25 de metri lungime și 60 de tone greutate, dar nu trebuie să ne limităm doar la acesta. Există multe alte tipuri de vehicule care oferă companiilor o capacitate uh, volumică sporită. atunci nu ar mai trebui să se facă tot efortul uh, de a consolida drumurile sau podurile, pentru că vehiculele nu ar crește în greutate. În în ceea ce privește deplasarea acestor vehicule, putem uh, controla mișcarea, deplasarea acestora, putem vedea care sunt uh, căile rutiere pe care putea să le acceseze și să direcționăm traficul în mod inteligent. Există mai multe opțiuni. Dacă analizăm un singur tip de vehicul și ne gândim tot timpul la transportul feroviar, nu vom găsi o soluție. Mulțumesc, domnul Brimeș. Da, mulțumesc. Ca observație generală. Vreau să vă spun că mi se pare prea puțin uh, probabil ca pe termen, med, pe termen scurt și mediu să scadă cererea pentru transportul uh, rutier de mărfuri. Este foarte important, prin urmare, ca toate formele de transport să încerce să devină cât mai productive, iar acest lucru e valabil și pentru transportul util, cât și pentru transportul feroviar și maritim. Mega camioanele reprezintă o opțiune, dar există și altele, bineînțeles. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca transportul să fie cât mai eficace și eficient posibil. Aceasta este observația pe care doream să o fac. Mulțumesc și, nu în ultimul rând, domnul Buchan. Mulțumesc, domnule președinte. Trei idei. În primul rând, cu toate că și uh, eu sunt uh, un economist în domeniul transportelor, încerc să fiu și un uh, om de rând, un om obișnuit, inteligent. Dacă reușim să diminuăm costurile interne pentru operatori, există probabilitatea crescută ca costurile generale sociale să crească. Și mi se pare foarte important să ținem cont de această dimensiune în uh, procesul decizional. În al doilea rând, în ceea ce privește dimensiunea și tonajul, știu că există multe date în ceea ce privește um, volumul și tonajul, dar aș dori să văd mai multe date, pentru că dacă proiectăm un vehicul perfect din uh, perspectiva volumului pentru o serie de operatori, va fi inerent uh, un opțiunea greșită pentru alți operatori care se confruntă cu alte constrângeri, iar aceștia din urmă vor spune că vehiculul respectiv trebuie reproiectat pentru a ține cont de nevoile lor. Trebuie să recunoaștem existența acestei situații și să o abordăm ca specialiști în domeniu. Și în ultimul rând, un lucru care nu s-a, amintit foarte des, dar un lucru de altfel um, foarte popular în Europa pentru a soluționa aceste probleme. Dacă într-adevăr e să reducem costurile pentru operatori, dacă e, de pildă, să aplicăm o taxă pentru folosirea camioanelor, cred că acest lucru ar trebui să fie luat în calcul în orice studiu. Iată una din observațiile pe care am făcut-o în evaluarea mea. Trebuie să înțelegem toate aceste aspecte și costurile externe trebuie integrate în costurile interne dacă e să luăm o uh, decizie eficientă. Mulțumesc foarte mult, domnul raportor, pentru a conchide. Vă mulțumesc, domnule președinte. A fost o discuție într-adevăr foarte interesantă și am uh, să rămân la limba engleză pentru că nu e atât de complicat acum. Aș dori să-mi cer scuză pentru cuvintele grele de la început, dar cred că voi rămâne la părerea mea. A fost foarte interesant să văd părerile divergente ale experților. Acest lucru nu reieșa chiar atât de clar uh, din document, dar din păcate cred că nu am făcut vreun progres. Într-adevăr, uh, totul e posibil și nu avem un document pe care am putea să ne bazăm cu adevărat în uh, procesul decizional. Trebuie să discutăm în cadrul comisiei noastre cum să procedăm mai departe. Mi-aș fi dorit un studiu de impact din partea comisarului, dar domnul comisar s-a cam pripit. Uh, nu am primit acel studiu de impact, așa stau lucrurile, trebuie să vedem ce putem să facem. Vă mulțumesc uh, încă o dată, domnule președinte, discuția a fost una foarte interesantă și să vedem cum putem continua cu acest dosar de asemenea interesant. Domnul Simpson, vă mulțumesc, domnule raportor, într-adevăr, dați-mi voie să mă alătur și eu uh, în ceea ce privește mulțumirile dumneavoastră adresate experților noștri și uh, celor patru invitați care au evaluat acest studiu, domnul Cruzi, domnul McKinnon, domnul Bremes și domnul Bushin. Știu că a fost o dezbatere scurtă, dar uh, intensă. Cred că era una de care aveam nevoie, însă. Însă nu sunt încă convins de ce avem nevoie de camioane mai lungi dacă uh, Uh, camioanele de care dispunem deja uh, au perfecționat arta de a transporta uh, toate mărfurile posibile. Cred că ar fi fost mai bine să abordăm logistica în ceea ce privește camioanele existente, nu să le facem mai mari. Dar, iată, e doar o idee așa care să închidă discuția. Vă mulțumesc încă o dată, stimaților invitați, pentru timpul dumneavoastră. După cum ați putut constata, e un subiect cu o profundă încărcătură emoțională pentru membrii acestei comisii. E un subiect care le e destul de drag, să spun așa în mod diplomatic. Mulțumesc încă o dată. Dragi colegi, două minute pentru a elibera sala înainte de a trece la uh, masa rotundă referitoare la turism. Thank you.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 Okay, can we get started again? Carlo, where are... Putem să începem? Aș vrea să invit experții să ni se alăture. Aș vrea să îi invit pe cei care nu doresc să rămână la masa rotundă unde vom discuta despre turism, grupul operativ pentru turism, să părăsească sala și cei care doresc să rămână, vă rog să luați loc și experții sunt invitați să vină aici în fața alături de mine. Mulțumesc! So the next point on the agenda. Următorul punct de pe ordinea de zi este, prin urmare, masa rotundă a grupului operativ pentru turism, turismul pentru toți, caracterul sezonier și accesibilitatea. Este subiectul pe care îl discutăm astăzi. Și principalele provocări cu care se confruntă turismul în Europa, din această perspectivă. Alături de mine sunt Carlo Fidanza, care este președintele uh, grupului operativ pentru turism, putem spune, care își desfășoară activitatea sub auspiciile comisiei noastre. Îi dau cuvântul să facă o prezentare, dar avem și cinci experți alături de noi care reprezintă organizații active în domeniul caracterului sezonier și accesibilității. Domnul Roberto Vitali, care este președintele organizației italiene Village for All, doamna N. Hermans, care este membru al Consiliului AGE Platform Europe, domnul Dani Silva, coordonator de proiect pentru Organizația Internațională a Turismului Social din Bruxelles, Paolo Bonini, președinte Nextur din Bruxelles și Eduardo Santander, director executiv ETC, Comisia Europeană de Turism și avem și reprezentanți din partea Comisiei Unitatea pentru Turism, doamna Tudini și uh, doamna Corera de la DG Enterprise. Nu vă mai răpesc din timp și dau cuvântul lui Carlo pentru o introducere de 5 minute, după care 5 minute pentru fiecare expert și apoi discuție cu membrii. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit tuturor. Am început activitatea grupului nostru operativ pentru turism în cadrul Comisiei pentru Transport și Turism, bazându-ne pe o serie de documente pregătitoare și am hotărât să avem întâlniri sub formă de mese roturde, rotunde pe subiecte pe care le-am identificat ca fiind uh, priorități în domeniul strategiei pentru turism definită de Comisia Europeană în cadrul comunicării ce a fost publicat acum câteva luni și în cadrul Parlamentului printr-un raport de inițiativă pe care l-am aprobat în plenară în octombrie 2011. În acest cadru am reușit să identificăm o serie de priorități și astăzi vom aborda prima dintre aceste priorități, alăturând două subiecte care sunt conexe, caracterul sezonier și accesibilitatea, adică turismul pentru toți. Caracterul sezonier este o urgență pentru turismul european. Noi am fost contactați în delegațiile noastre oficiale, am discutat cu toți operatorii care s-au uh, plâns că este dificil să poți avea o societate economică competitivă dacă poți lucra doar două sau trei luni pe an în funcție de tipul de turism sau de oferta propusă. Prin urmare, Necesitatea de a prelungi sezonul turistic este una dintre prioritățile uh, cu care se confruntă toți operatorii din sectorul turistic. În același timp, am subliniat de mai multe ori că trebuie să răspundem la o mare uh, problemă, plângere din partea cetățenilor europeni. Există uh, aproape 80 de milioane de cetățeni europeni cu dizabilități, cărora li se alătură cetățeni cu diverse nevoi, cum ar fi uh, probleme alimentare sau familii cu copii. Deci e vorba de cetățeni care au cerințe specifice, speciale în um, dorința lor de a-și desfășura vacanța și asta ne oferă o bază de posibil turiști eh, importantă din punct de vedere numeric și cred că e corect și etic vorbind e și datoria noastră să le răspundem la cerințe și să le permitem să Uh, își, uh, să se bucure de activitatea de turism pe deplin. Și în același timp, cred că ar putea să fie și um, lucrativ din punct de vedere economic să ne ocupăm de acești uh, turiști pentru companii. Deci trebuie să vorbim despre accesibilitate, fiindcă aceasta poate să aibă un impact, un impact semnificativ dacă vrem să limităm efectele caracterului sezonier pronunțată al acestei activități. De aceea am organizat o astfel de întâlnire și împreună cu discuția pe care o să o avem astăzi și uh, pe baza informațiilor pe care le putem primi și ulterior din partea celor implicați și care sunt astăzi prezenți aici, putem duce mai departe discuția și să organizăm activități de sprijin la nivel parlamentar pe aceste subiecte. Și în încheiere vreau să vă reamintesc că deja de ceva vreme noi am inițiat o puternică acțiune de sprijin în ceea ce privește accesibilitatea în turism. Uh, deja suntem în al treilea an consecutiv în care ne-am implicat și am confirmat um, eforturile noastre pregătitoare cu un buget specific alocat turismului accesibil. Astea sunt resurse pe care Uniunea Europeană le utilizează pentru a promova um, acțiuni concrete în sensul acestei politici. Deci iată că și, uh, și concret, faptic, uh, uh acționăm pe baza priorităților pe care ni le-am stabilit și lucrurile vor continua și pe viitor. Uh, fără îndoială, discuțiile cu experții și cu colegii vor duce la niște concluzii foarte interesante pentru noi toți. Mulțumesc! Bun, începem cu domnul Roberto Vitali, care este președintele organizației italiene Village for All. Aveți cuvântul, domnule Vitali, 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte domnului vicepreședinte, mulțumesc și tuturor membrilor comisiei dumneavoastră care au organizat întâlnirea de astăzi. Foarte repede, Village for All este o organizație care se ocupă de construirea uh, unor condiții de primire accesibile pentru toți. Am pus uh, bazele unui proiect uh, sub patronatul Ministerului Turismului Italian și Agenției Italiene de Turism ENIT și de asemenea cu Faita Federal Camping, care este o organizație a proprietarilor de sate turistice și campinguri turistice și Federația Națională uh, pentru Persoanele cu Handicap din Italia este de asemenea alături de acești sponsori ai noștri. Suntem membri ai Organizației Inter- Internaționale pentru Manageri în Turism și INATUR, care este rețeaua europeană a, a turismului accesibil pentru toți și de asemenea, vreau să vă transmit salutul președintei Ana Grația Laura și a directorului Volan Broțca, care ar fi vrut să fie astăzi alături de noi și să participe la această reuniune extrem de importantă. Misiunea noastră este să creăm oportunitatea pentru ca toți să se bucure de vacanțe, adică să permitem nu doar persoanelor cu dizabilități, ci și cei care au intoleranțe alimentare sau familii cu copii mici sau persoanele care au dizabilități senzoriale, structurile cognitive, motorii, toate aceste categorii de persoane care alături de vârstnici reprezintă această lume a turismului accesibil. Prin urmare, pentru a da naștere acestei oportunități, Village for All se bazează pe crearea, colectarea și diseminarea de informații care să răspundă nevoilor acestor posibil turiști. Nu oferim uh, niveluri de accesibilitate sau licențe de accesibilitate pentru că nu există standarde în ceea ce privește accesibilitatea, pentru că cerințele persoanelor diferă de la unele la altele în funcție de nevoile care, uh, pe care le au fiecare. Evident, pentru a îmbunătăți accesibilitatea și pentru a crea condiții de primire accesibile pentru toți, trebuie să lucrăm și la accesibilitate, dar și la capacitatea de a răspunde la nevoile pe care le au acești clienți atunci când merg în vacanță. Există o listă de puncte de verificare, o listă de îmbunătățire, o realizare a intervențiilor și o îmbunătățire continuă. Toate acestea sunt obiectivele activității noastre, pentru că uh, verificăm obiective certificate în fiecare an și obiectivul este să, ca acestea să-și îmbunătățească în mod constant și continuu activitatea. Acționăm în Italia, în Croația, în momentul de față și în curând în Brazilia, Benelux, Regatul Unit și chiar și în Germania. Asta pe viitor. Sistemul nostru de lucru se bazează pe o aplicație care se numește V4A Insight, care ne permite să colectăm și să generăm informații care urmăresc să răspundă nevoilor persoanelor, deci nu la tipurile de dizabilități, fiindcă uh, suntem, uh, din păcate, obișnuiți cu această abordare. Sistemul permite metoda pe care o folosim noi permite crearea unui sistem IT care, independent de normele naționale, răspunde în primul rând la nevoile consumatorilor, oferindu-le informațiile necesare pentru ca aceștia să poată face alegerile corecte. Sigur, asta înseamnă că trebuie să avem o serie de valori comune eh, din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, de exemplu, sau codul bunei, de bună conduită INAT și de asemenea asemenea, suntem și uh, consilieri ai uh, târgului de Vicența, de, din Veneto. Avem singura expoziție internațională europeană privind turismul accesibil din Europa până în prezent, prezentând acolo noi toate oportunitățile pe care genul acesta de turism le poate uh, avea pentru Europa și pentru întreaga lume. Mulțumesc! Mulțumim domnului Vitali. Acum doamna Anne Hermans, care este membru al Consiliului pentru Age Platform Europe. Aveți 5 minute. voorzitter. Geacht. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, deputați, stimați membrii acestei comisii, stimați funcționari, stimați invitați, Mă bucur să pot participa la acest eveniment și aș dori să vă prezint câteva puncte din experiență. Eu sunt de la Age Platform Europe. E vorba de o organizație umbrelă care reunește mai multe organizații ce reprezintă persoane în vârstă. Cred că vede, puteți vedea și în textul meu că încerc să uh, prezint moduri de a optimiza turismul pentru persoane în vârstă. Trebuie să vedem și ce rol poate juca Europa în acest sens. Eu așa mi-am pregătit prezentarea, aș vrea să vă uh, spun câteva idei uh, ca scurtă prezentare. Cred că pe plan mondial se constată că există tot mai multe persoane în vârstă iar majoritatea organizațiilor de turism se concentrează asupra ceea ce ei numesc uh, proporția mai tânără din persoanele în vârstă, deci persoane în vârstă, dar care sunt totuși în putere și uh, destul de tinere totuși. E vorba de persoane care pot uh, să facă turism și să se bucure de el. Sigur că trebuie să se țină cont de diverse aspecte, Uh, specifice. Aceste persoane preferă călătoriile în grup, tururile organizate, de obicei nu fac sport, la fel de mult ca categoriile mai tinere de populație. O altă idee legată de persoanele în vârstă este așa numitul turism acasă, așa numitul staycation. Turismul nu ține doar de politicile Uniunii Europene, bineînțeles, ci are legătură cu diverse niveluri de politică. Ceea ce înseamnă că guvernele pot și ele să susțină turismul, nu doar nivelul european, ci și alte autorități. Se pot implica în ceea ce numim noi uh, turism favorabil celor în vârstă. Accesibilitatea este un element cheie. Există mai multe tendințe și mai multe necesități specifice la persoanele în vârstă. E foarte importantă bunăstarea. E foarte important ca în aceste vacanțe să fie oferite îngrijiri și să fie așa numitele vacanțe pentru toți. Cred că toate aceste lucruri pot fi considerate ca ținând de accesibilitate. Și asta pentru că toată lumea are dreptul la vacanță. Ce ne așteptăm noi este ca Uniunea Europeană să monitorizeze această temă a non-discriminării și să facă posibil ca toată lumea să-și exercite dreptul la turism și la uh, concedii. Ce constatăm specific este că se introduc de multe ori limite de vârstă. Nu poți beneficia de asigurare de călătorie dacă ai peste o anumită vârstă. Cred că aceste măsuri trebuie să fie urmărite îndeaproape. Trebuie să ne asigurăm că atunci când se iau decizii politice, se permite participarea utilizatorilor și a părților interesate. Cred că acest lucru este extrem de important pentru că trebuie să ne asigurăm că în crearea de politici oamenii în vârstă nu sunt uitați. De asemenea, am speranța că vom putea să ne aliniem politicile, să le simplificăm, ținând cont în permanență de persoanele în vârstă. Să nu uităm că Europa este destinația numărul 1 pentru turism, dar și trebuie să fie și pentru turism favorabil persoanelor în vârstă. Mulțumesc, urmează domnul Dani Silva, coordonator de proiect al uh, Organizației Internaționale de Turism Social. Aveți 5 minute. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Eu reprezint ISTO, adică Organizația Internațională de Turism Social, aceasta a creat uh, conceptul de uh, accesibilitate pentru toți în ceea ce privește activitățile de turism. Factorii cheie în uh, cei 50 de ani de când există organizația noastră au fost crearea unei inițiative de turism accesibil pentru toți și mai mult decât atât susținerea sectorului în sine oferind acces la turism tuturor categoriilor de populație. Una dintre activitățile principale ale ISTO este să uh, sporească conștientizarea conceptului de turism social, făcând lobby pentru politici sociale în domeniul turismului, schimb de bune practici și promovând uh, acțiunile de facilitare a concediilor pentru toți. În ultimii ani, mai ales în ultimele luni, de fapt, ar trebui să spun, a apărut o inițiativă în cooperare cu Direcția Generală Enterprise de la Comisie. Este vorba de, inițiativă, de inițiativa E-Calypso. Astăzi, E-Calypso creează o punte între aspectele politice, între partea politică și ISTO și uh, partea mai practică. Noi am constatat că turismul în totalitatea sa depinde de sectorul privat, iar E-Calypso speră să apropie sectorul privat de grupurile specifice cu care lucrăm noi, și anume persoane cu handicap, persoane în vârstă, cetățeni foarte tineri și familii cu dificultăți. Prin E-Calypso, aceste categorii beneficiază de un canal de uh, informare, pot primi condiții favorabile și informații. Informații referitoare și la uh, furnizorii de servicii care doresc să promoveze activități pentru aceste grupuri țintă specifice. Unul din factorii cheie pentru care noi am constatat importanța de a crea o punte între cele două sectoare derivă dintr-un concept pe care trebuie să-l identificăm clar, și anume e vorba de un concept european de turism social, pentru că, în mod tradițional, turismul social este considerat un mijloc tradițional în diverse țări. Ce dorim noi astăzi să realizăm prin intermediul E-Calipso este să uh, creăm o perspectivă globală asupra conceptului de turism social. În practică, noi am constatat că în Uniunea Europeană, în fiecare stat, există activități, inițiative care corespund cu cartele noastre etnice. Este foarte important ca fiecare dintre noi să ajungă la un consens în acest sens, iar prin E-Calipso am uh, reușit să oferim această posibilitate și această înțelegere a faptului că turismul nu înseamnă doar uh, să mergi în vacanță. Este vorba de o experiență culturală, este o călătorie, un drum al învățării pe care noi dorim să-l promovăm. Deci, prin intermediul Ecalipso, noi putem să uh, sporim accesul la aceste acțiuni non-profit, să sporim în același timp creșterea în sector și să oferim uh, un acces sporit grupurilor țintă de care ne ocupăm. Mai sunt câteva aspecte foarte importante. Noi credem, fiind o organizație internațională, noi credem că există o piață europeană. Noi uh, am uh, constatat că activitățile din domeniul turismului social au rămas până acum la nivelul național. Și asta se vede în diversele state membre. Există organizații, fundații care oferă turism social și servicii sociale. De-a lungul timpului, toate și-au păstrat activitatea la nivel național. Astăzi interesul crește și nu e vorba doar de interesul ISTO, crește și interesul părților interesate de turism social crește dorința de a merge dincolo de granițele propriei țări. Și este important ca aceste părți să descopere alte regiuni din Europa. Mulțumesc! Urmează domnul Paolo Bongini, președinte al Next Tour. 5 minute. Grazie per l'opportunità. Mulțumesc pentru ocazia pe care o acordați rețelei noastre de a fi prezent astăzi aici și felicitări pentru inițiativă. Nextur este o rețea care, spre deosebire de ce se întâmplă în mod uh, normal, nu a, a uh, pornit de la un proiect. Deci nu este o continuare a unui proiect care a fost lansat și, lansat și finanțat de cineva. Este o rețea, o rețea de regiuni turistice foarte importante. Vorbim despre regiuni și Regiunea uh, Toscana este cea pe care o conduc eu în prezent, regiunea turistică. Dar există Baca, Catalonia și alte regiuni importante care reprezintă uh, o masă foarte mare la nivelul mișcărilor turistice. Există 27-28 de astfel de regiuni, mai există două alte mari grupuri care sunt conectate la rețeaua noastră și care reprezintă factorii de interes, cum ar fi societăți comerciale, lucrătorii din sector, alte organizații de mediu și universități. Prin urmare, um, un grup important de 30 de universități care sunt conectate la rețeaua noastră, care este una pe caracter pe bază de voluntariat și uh, participanții plătesc o cotizație anuală. Este o rețea, dacă vreți, politică, uh, bazată pe caracterul durabil. Caracterul durabil din perspectiva cea mai largă posibilă și anume ambiția de a lăsa următoarelor generații uh, teritorii și resurse folosibile, chiar dacă astăzi uh, le folosim uh, extensiv pentru turism. Asta își propun regiunile care fac parte din această rețea. La nivel conceptual, Vreau să clarific că, din punctul nostru de vedere, conexiunea dintre aceste două subiecte extrem de importante trebuie să ne arată cu claritate că nu putem să uh, credem că turismul accesibil, adică turismul pentru anumite categorii, trebuie să fie utilizat și promovat pentru a încerca să rezolvăm uh, problemele care țin de caracterul sezonier. Nu, asta este tendința, pentru că uh, am auzit și idei în acest sens. Raționamentul rețelei noastre se bazează pe câteva elemente importante. În primul rând, dialogul social, și anume recuperarea la nivel teritorial a cerințelor populației, deci să aflăm care este tipul de turistori de populație dintr-o anumită regiune și un sistem de măsurare a anumitor teme. Pornim sigur de la cele care țin de mediu, de deșeuri, să zicem, de energie și așa mai departe, până la calitatea vieții uh, populației uh, um, respective și a turiștilor, pentru ca să nu se creeze conflicte. Cam asta, putem intra în detaliu dacă vreți, pentru că noi avem o serie de indicatori. Nextur a fost identificat în ultima comunicare importantă a Comisiei, 352, dacă nu mă înșel, din 2010. Uh, avem, am fost identificați acolo ca fiind unul dintre uh, un, unul dintre entitățile care trebuie să uh, acționeze în acest sens și să permită o dezvoltare dur, durabilă. Dacă vrem să eliminăm caracterul sezonier, care să ducă la diversificarea turismului și acesta să nu mai fie comprimat doar în anumite părți ale anului, Asta pe de o parte, dar pe de altă parte și pentru îmbunătățirea calității vieții populației. Pentru a face uh, ca toată lumea să aibă acces la turism, tot timpul, în toate momentele anului. Și, în acest sens, trebuie să lucrăm, evident, la oferta în domeniul turistic. Există o serie de regiuni prezente aici. Multe dintre ele lucrează uh, pe proiecte fie țintite pe de uh, eliminarea caracterului sezonier sau uh, crearea de turism accesibil pentru toți. Dacă vreți, pot să intru în detaliu cu exemple de bune practici concrete care există la nivelul regiunilor, având în vedere că aceste regiuni au posibilitatea uh, să aibă acces la fonduri structurale și comunitare și, evident, au posibilitatea să Uh, pune în practică politicile pentru a realiza obiective cu adevărat importante. Astea sunt aspectele pe care am vrut să le punctez și dacă doriți putem intra și în detalii. Mulțumesc, domnul Eduardo Santander, director executiv a Comisiei Europene pentru Turism. Aveți 5 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cei dintre dumneavoastră care, numesc, care nu cunosc ATC este o organizație umbrelă a organizațiilor naționale de um, turism axată pe Europa și pe uh, turiștii din uh, America de Nord și de Sud. Să vă spun care stau lucrurile la nivelul turismului european. Uh, Uh, Europa este destinația numărul unu pentru turiști, cu peste 534 de milioane de turiști uh, în 2012 și avem o piață globală de 52%. Uh, la, în 2013 lucrurile au continuat să fie bune în ciuda crizei economice. Acest fapt Uh, combinat cu contribuția la uh, economia europeană, ne permite să fim o forță care să stimuleze economia în regiune și este clar că e important ca turismul să sprijine uh, restructurarea Europei. Competitivitatea are strânsă legătură cu durabilitatea pentru a avea în vedere și aspectele etice pe lângă creștere. Dezvoltarea durabilă include nu doar uh, avantaje economice durabile, ci și factorii implicați. Există responsabilități care țin de um, oferta unică a Europei. Cum uh, promovăm uh, turismul durabil? Industria turistică europeană se confruntă cu competiție în creștere din partea altor destinații noi și datorită modificării la nivelul bazei de turism și datorită dorinței de a deschide turismul pentru toți. Potrivit OMS, un miliard de oameni au o formă sau alta de dizabilități în lume și dacă calculăm și numărul membrii familiei, 2 miliarde de oameni sunt afectați de dizabilități, aproape o treime din populația globală. Peste 15% din populația Europei are aceleași probleme și se estimează că unul din patru europeni au un membru al familiei care suferă de o formă sau alta de dizabilități. Mai mult, Există schimbări la nivel sociodeografic și, evident, trebuie pentru aceasta să creăm uh, produse care să răspundă nevoilor în schimbare. Trebuie să avem în vedere toate categoriile de turiști, de la China până la Statele Unite și Canada. Caracterul sezonier este o provocare pentru dezvoltarea durabilă și afectează peste 96% din destinații. Echilibrul acestora este întotdeauna pus în pericol în sezoanele de vârf, care este unul foarte dur pentru capacitățile economice și sociale și de aceea e nevoie de un mix de marketing mai variat și de o diversificare a produselor pentru a răspunde piețelor de uh, nișă, cum ar fi turismul pentru persoane vârstnice sau pe bază de mile și așa mai departe. Comisia Europeană dorește să promoveze Europa ca destinație și uh, caracterul sezonier și accesibilitatea trebuie să fie uh, abordate de asemenea. Uh, piețele sau turismul urban de asemenea trebuie să fie foarte uh, clar avut în vedere. Trebuie să acționăm într-un mediu primitor și sigur. Creșterea durabilă se realizează sub auspiciile unei strategii comune europene pentru turism, evident. Anul trecut, a existat un grant de un milion de euro din partea Comisiei Europene pentru un proiect Europa Destinație 2020. Acesta reprezintă un jalon pentru activitatea ETC, fiindcă intenționăm să uh, plasăm uh, pentru totdeauna piața pe, Europa pe piața turismului global. Vrem să promovăm destinațiile în Europa pentru a promova sectorul turismului. Este esențial că organizațiile naționale de turism trebuie să colaboreze sub umbrela unei mărci comune europene, trebuie să existe studii, să se disemineze bunele practici și să existe o cooperare între factorii de la toate nivelurile. Mulțumesc! Din partea comisiei, doamna Francesca Tudini pentru început. Doamna Tudini, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua din partea comisiei. Mulțumim că ne-ați invitat să participăm la acest grup de lucru foarte scurt, mi s-a cerut să vorbesc despre acțiunile unității pe care o reprezint în ceea ce privește caracterul durabil al turismului. O să vă dau câteva dintre acțiunile noastre, fiindcă nu putem să le listăm, să le enumerăm pe toate având în vedere că durabilitatea este termenul cheie în toate inițiativele noastre. Toate inițiativele au ca o condiție de bază uh, competitivitatea și durabilitatea. Colegia, colega mea, doamna Corera, va vorbi și accesibilitatea, un subiect important. Prima acțiune, care evident uh, a fost inițiată de, cu ajutorul Parlamentului este Calipso pentru turismul social, care s-a desfășurat sub forma unei inițiative noi, Calipso o cunoașteți, și acum e o nouă inițiativă care reprezintă uh, o deschidere la licitație care urmărează să uh, promoveze fluxurile de turiști uh, seniori uh, între statele membre. Termenul limită este finele, anul, finele lunii și până la sfârșitul anului vom finanța patru bugete, uh, patru proiecte cu 340.000 de euro per proiect. Pe lângă această licitație, ca în fiecare an avem și licitația pentru produse emblematice transfrontaliere, în special uh, produsele durabile și această cerere se bucură de o mare cerere și pentru sezonul, pentru perioadele în afara sezonului am hotărât să acționăm în afara granițelor Europei. Președintele Tajani a semnat niște acorduri politice, deși nu sunt chiar acorduri, cu anumite țări, începând cu țările BRICS, ca să le numărăm pe cele mai importante, care urmăresc promovarea fluxurilor de turiști, a turismului și am început un proiect care se numește 50.000 de turiști, proiect pilot cu America de Sud, probabil îl cunoașteți, pentru a promova turismul în afara punctelor de vârf, în afara sezonului și uh, vom relansa aceeași experiență cu Rusia, China, Israelul sau uh, țările de la sudul Mediteranei. De asemenea, vreau să vă reamintesc că 4 decembrie este Ziua Europeană a Turismului, cu dimineața uh, dedicată accesibilității și după amiaza vom vorbi despre accesibilitate pentru turiști cu nevoi speciale dimineața, deci și după masa vom vorbi despre Europa accesibilă la nivel mai larg, adică accesibilă din punct de vedere al politicii de eliberare a vizelor, care să fie mai eficientă, vom vorbi despre directiva pentru pasageri, despre uh, mobilitate în general, deci nu accesibilitate neapărat din perspectiva nevoilor uh, speciale. Acest subiect al Europei accesibile are legătură cu un concept mai larg și anume Europa te așteaptă întotdeauna cu mâinile, cu brațele deschise și avem o campanie de promovare care se numește Ready for Europe în țările terțe și în care spuneam că patru anotimpuri pe an Europa vă stă la dispoziție și vă răspunde la toate cerințele având în vedere uh, care sunt noile tendințe în domeniu. Mă opresc aici și uh, cred că mi-am respectat și timpul alocat și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim! Doamna Antonella Corera. Um, grazie, signor Presidente. Buonasera, onorevoli membri. Mulțumesc, bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. Știu și eu că timpul este limitat, așa că foarte scurt o să vă fac o prezentare de ansamblu a modului în care am utilizat fondurile din acțiunea pregătitoare Turismul pentru Toți din partea Parlamentului European. În primul an, 2012, am organizat trei cereri de ofertă pentru a uh, Uh, vedea care este cererea de turism accesibil și uh, pentru a cuantifica impactul economic al turismului accesibil. Un studiu care a avut și o dimensiune demografică pentru a vedea cum va evolua cererea de turism accesibil, o dimensiune comportamentală pentru a înțelege care sunt nevoile turiștilor cu uh, cerințe speciale și a uh, avut în vedere și o dimensiune economică. Al doilea studiu a făcut o evaluare a ofertei, adică o am încercat să cartografiem modul de funcționare a serviciilor turistice accesibile care există în prezent în Europa. Vom face și o trecere în revista bunelor practici și a practicilor mai puțin bune. Și ultimul studiu este cel care se bazează pe competențe și formare. Acesta este un sector unde competența și formarea sunt esențiale și încercăm să înțelegem care sunt uh, profilurile profesionale necesare în acest domeniu și să înțelegem și de ce gen de formare, de ce gen de pregătire este nevoie pentru um, răspunderea la aceste nevoi. Studiile vor fi publicate la finele anului în curs sau la începutul anului următor, dar aș putea să vă prezint în avantpremiere câteva rezultate destul de relevante, zic eu. De exemplu, oferta de turism accesibil este primită, privită ca o ofertă pentru persoane cu dizabilități, nu ca un plus de confort sau de calitatea serviciilor. Acolo unde există bune practici, promovarea acestora și marketingul nu sunt um, integrate în marketingul normal al serviciilor turistice. Există o problemă în ceea ce scrie ce privește informarea comunicarea nu doar la nivelul conținutului, ci și la nivelul accesului la aceste informații. Există un serviciu deficitar în acest sens. Din punct de vedere al ofertei, Serviciile turistice accesibile sunt uh, axate pe ansamblu asupra persoanelor cu handicap motor. Deci nu există capacitatea de a oferi servicii care să răspundă nevoilor tuturor turiștilor. Deci aici nu e doar o problemă de accesibilitate, ci și de calitatea serviciilor turistice. Și aș vrea să vă spun că un alt aspect critic este reprezentat de transport, lipsa de Uh, accesibilitatea la nivelul um, punctelor culturale, a muzeelor, la nivelul cateringului, uh, mai mult decât uh, serviciile de cazare. Acestea au fost prezentate ca blocaje în ceea ce privește accesibilitatea serviciilor turistice. Pe baza acestor informații preliminare am lansat o cerere de ofertă de curând publicată care are legătură cu uh, proiectarea, producerea și uh, comercializarea de itinerarii turistice accesibile pentru a crea o masă critică de servicii pentru turismul accesibil care să varieze de la uh, căutarea de informații, transport, oferte de cazare, divertisment, shopping, informații care să poată fi diseminate și vrem să contribuim la uh, crearea unui efect de încascadă, adică să creăm uh, uh, impresia, percepția că serviciile acestea accesibile nu se adresează doar persoanelor cu dizabilități. Accesibilitatea înseamnă mai mult, înseamnă uh, un caracter, o primire, o ospitalitate universală, adică un model de afaceri care plasează turistul în centrul eforturilor și serviciilor turistice. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Acum trecem la deputați. Domnul Di Grandes pentru început. Sí, muchas gracias, señor presidente. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Le mulțumesc invitațiilor de astăzi care ne-au oferit o perspectivă destul de clară a activităților lăudabile cu care se ocupă. Mă bucur că Comisia Europeană, în frunte cu vicepreședintele Tajani, au conștientizat importanța turismului, turismul ca activitate economică esențială. În plus, o activitate cu o dimensiune socială importantă. Într-adevăr, cu toate că tratatul interzice armonizarea, nu e mai puțin adevărat că e posibilă armonizarea uh, între um, o activitate economică, care de pildă în țara mea reprezintă una din principalele activități economice, cu uh, cererile unei lumi uh, unde demografia este cum este. Uh, tot timpul uh, se nasc tot mai puțin copii și uh, populația îmbătrânește. Trebuie să oferim un uh, tratament egalitar, adecvat, persoanelor în vârstă care au dreptul de a se bucura de a cunoaște noi spații și noi culturi. Cred că caracterul sezonier și accesibilitatea reprezintă două fețe ale aceleași monezi. Lumea turismului e una foarte competitivă și uh, foarte dură uneori. Nu se dorește realizarea unui schimb de practici pentru că se urmărește practic obținerea unui câștig și concurența e mare. Țări uh, precum uh, țara mea a avut de suferit eh, de pe urma faptului că eh, țări învecinate, precum eh, Egiptul, de pildă, se confruntă cu anumite constrângeri și produc un efect de descurajare în ceea ce privește turiștii care ar dori să meargă acolo. Deci noi am avut de câștigat de pe urma acestei situații temporare, dar factorul politic trebuie să ia o decizie. Trebuie să venim și în uh, sprijinul factorului privat, pentru că cu mai bune politici uh, în ceea ce privește uh, persoanele în vârstă, în ceea ce privește accesibilitatea, fie că vorbim de hoteluri sau alte locuri, acestea care nu s-ar încadra în aceste cerințe, s-ar închide, dar având în vedere că aceste cerințe nu există deocamdată, aceste uh, instituții sunt în continuare deschise. Cred că fondurile publice ar trebui să încurajeze, să sprijine sectorul privat ca și acesta să găsească finanțare pentru a participa, pe bună dreptate, la această activitate economică, pentru că există tot mai multe persoane în vârstă, acestea au o putere de cumpărare tot mai mare și, uh, fără a-i jigni, sunt, prin urmare, clienții perfecți ai sectorului privat uh, în turism. Nu ar trebui uh, tratați trecători considerându-i ca o completare la turiști obișnuiți, ci din potrivă. Există tot mai multe persoane în vârstă care pot călători, care au capacitatea de a călători. Dacă sectorul public și privat în parteneriat ar reuși uh, Uh, ca toate, toți operatorii de turism să aibă un caracter accesibil și pentru persoanele în vârstă, cred că am avea de câștigat. Mă bucur că proiectul Calypso a fost sprijinit acum. Cred că este într-adevăr uh, calea pe care trebuie să mergem. Încă o dată, domnule președinte, mulțumesc invitațiilor noștri. Mr. Danelis. Domnul Danelis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι πλέον... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că turismul nu e un lux, ci e o nevoie și e un drept la care avem acces cu toții. De asemenea, cred că accesibilitatea în ceea ce privește turismul, fie că e vorba de transport sau uh, servicii, nu doar servicii turistice, reprezintă un semn distinctiv al uh, oricărei culturi. Uităm însă că uh, din aroganța noastră că facem parte dintr-o generație care se va confrunta cu probleme în ceea ce privește accesibilitatea în viitor. Din cauza evoluției demografice în Europa, aceasta își va lăsa amprenta asupra oricărei activități economice din Europa și, bineînțeles, asupra turismului. Latura economică a turismului este un punct destul de delicat. Nu putem uh, Uh, vorbi însă doar de o singură dimensiune. Dacă vorbim de turism, ar trebui să vorbim și de dimensiunea de mediu, aspectele sociale, uh, de pildă ale um, țării de destinație sau regiunii de destinație, toate aceste aspecte trebuie luate în calcul. Dacă vorbim așadar de dimensiunea socială a turismului, trebuie să ne gândim cum se traduce aceasta în fiecare regiune unde um, se desfășoară activități turistice. Uh, Trebuie să ținem cont de toate aceste detalii. În plus, ne confruntăm la ora actuală cu o criză economică care se pare că va mai rămâne prin preajmă. Așadar, trebuie să integrăm dimensiunea socială a turismului în toate destinațiile turistice. Cu toții am observat care sunt problemele cu care ne confruntăm la ora actuală, îndeosebit în ceea ce privește persoanele cu disabilități Avem nevoie, așadar, de sinergii, de colaborări, de implicare din partea tuturor. Dacă am reușit să avem această abordare comună la problemele care sunt într-adevăr comune, atunci am reușit să avem un efect multiplicator în ceea ce privește turismul. Am avea cu toții de câștigat. Domnul Colcec? Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că dispun de interpretare din limba aceea, am să-mi vorbesc limba maternă. Cred că trebuie să nu uităm de faptul că turismul reprezintă principala industrie a Europei. În acest sector sunt angajate undeva, sunt angajate undeva între 3 și 8% din populația Europei. Bineînțeles, acest procentaj variază de la stat membru la stat membru. Oamenii însă au nevoie de informații, informații fiabile, fie că aceste informații sunt de găsit pe internet, în broșuri și așa mai departe. Oamenii însă au nevoie și de timp liber. Nu contează dacă ai, uh, ca mine, 60 de ani sau 20 de ani, uneori te poți confrunta cu probleme, ca pur și simplu faptul că nu vorbești uh, limba locului pe care îl vizitezi. Cu toții întâmpinăm probleme uneori în a ne face înțeleși. însă foarte mulți oameni nu înțeleg uh, greutățile cu care se confruntă problem, uh, persoanele cu dezabilități. Nu există, de pildă, un uh, simbol standardizat pentru acele persoane cu dezabilități pe care hotelierii le-ar putea afișa sau nu există un simbol standardizat pentru persoanele cu deficiență de auz. Cred că oricine are în familia sa pe cineva cu dezabilități, își dă seama de amploarea acestei probleme. În plus, nu există nicio formă standardizată a cărților de identitate care să poată fi ușor de înțeles în toate statele membre. Sportul este o activitate foarte populară în rândul persoanelor cu dezabilități. Există însă probleme semnificative cu care se confruntă persoanele care doresc să facă sport. Ne aducem aminte cu toții de problemele cu care se confruntă persoanele cu dezabilități care doresc să călătorească cu avionul. În orașul meu există numeroase parcuri eh, pentru, adaptate la persoanele cu dezabilități. Dar există, de pildă, regiuni accesibile și în eh, zonele muntoase aflate la um, granița între Republica Cehă și Polonia. Da. Când uh, vorbim de turism, trebuie să analizăm acele oportunități nevalorificate. Caracterul sezonier e una dintre aceste oportunități și uh, diferite tipuri de uh, turiști, pieți neaccesate, reprezintă alte oportunități. Cred că am putea continua discuta de, uh, despre acest subiect încă mult timp. Domnul Ugias. Grație. Mulțumesc, domnule președinte Simpson și, eh, și vorbitorilor pentru prezentările făcute. Sunt foarte încântat de faptul că am reușit să abordăm aceste două subiecte pe care le discutăm astăzi, încercând să centrăm puțin acțiunile și experiențele avute tocmai pentru ca fiecare dintre aceste subiecte să capete importanță. Mă mulțumește însă mai puțin, nu neapărat conținutul discuțiilor, ci abordarea dată în această dezbatere. E o abordare destul de timidă, de ezitantă, fără dorința de a intra cu adevărat în concret, fără dorința de a lua lucrurile în mână și uh, de a vorbi despre ce facem. Și evident, asta nu ține de responsabilitatea uh, prezentatorilor. Și noi cred că trebuie să uh, ne gândim puțin la nevoia de a fi mai dinamici, mai implicați în uh, abordarea subiectelor, subiectelor viitoare pe care trebuie să le analizăm. Au reieșit câteva, discu- câteva elemente în aceste discuții, după părerea mea, care ar trebui să fie luate în considerare dacă vrem să depășim aceste obstacole. Am înțeles că există studii în curte de rulare, de exemplu, în ceea ce privește ceea ce ține de accesibilitate. Aș vrea să vă reamintesc că deja de trei ani de zile această comisie atunci când a creat noul regulament privind statisticile, a dat autorităților publice și operatorilor economici o serie de elemente care astăzi ar trebui să fie o bază concretă de um, elemente pe care acestea să poată construi și să poată da răspunsuri la probleme, nu să spună că în continuare sunt în faza de analiză și de colectarea datelor. Știți foarte bine că stagnarea timp de trei ani într-un acest sector cu un potențial enorm reprezintă practic un atentat la adresa economiei și a așteptărilor tuturor, uh, în special a tinerilor uh, tinerii care pot să aibă așteptări în ceea ce privește locurile de muncă și uh, sectorul care poate să aibă așteptări în ceea ce privește creșterea economică. De exemplu, guvernul Italiei a inițiat un plan național pentru turism, care din păcate însă nu a fost aprobat, a rămas în faza de lucru și uh, conform acestui plan până în 2020 Italia, ca stat membru dezvoltând o serie de subiecte, printre care și acestea pe care le discutăm noi, ar putea, deci, să creeze 30 de miliarde de activități economice cu 500 de mii de locuri de muncă noi, deci până în 2020. Și dacă se întârzie trecerea la fapte cu 2-3 ani, uh, din această perspectivă, evident că înțelegeți ce grave sunt lucrurile. Poate deci că ar fi bine să facem un pas mai departe și să uh, aducem la nivel organic câteva dintre aceste idei care au fost exprimate aici. Cred că ar fi bine să invităm uh, comisia și spun asta prezentatorilor și celor celor care au intervenit din partea comisiei, poate îl transmit mesajul domnului comisar Tajani. Să trecem la fapte. Să începem ceva concret, fiindcă sunt multe de făcut. Am două exemple și cu o să închei, domnule președinte. Accesibilitatea. O experiență în Grecia, pentru că am avut ocazia să merg în Santorini și uh, Pompei. Nu știu, domnule președinte, dacă ați fost vreodată la Pompei. Uh, experiența este una minunată dacă te poți deplasa, dacă poți umbla. Dar experiența este una tristă dacă ai probleme de um, motorii. Deci experiențele sunt absolut diferite în același loc și asta ne arată cum uh, putem avea două extreme în ceea ce privește accesul sau lipsa de acces. Uh, și în încheiere două cuvinte cu privire la un lucru care trebuie mm, urmărit mai departe și anume caracterul sezonier. Și în acest caz este foarte necesar să ne concentrăm la nivel organic perioadele de vârf, uh, perioadele care nu sunt perioade de vârf la începutul și la finele sezonului pot să contribuie și ele la stimularea economiei. Și aici închei, uh, în trecut uh, turismul era ceva ce cirea de snobism. Se pleca din Germania și se făcea turul Europei. Acum turismul este ceva ce poate dezvolta economic Europa. Eh, trebuie să trecem la o schimbare radicală. Thank you. Before I ask our experts to comment on what the members have said, I just I made a quick point, uh, Mr. Ujaj. Yes, I. Da. Uh, dați-mi voie să vă spun că am fost uh, la Pompei și și la Herculanum și cred că, într-adevăr, uh, cum s-a făcut acolo, uh, și uh, s-a preluat apoi ideea de a pune uh, pietre cubice în uh, centrele noastre. Da, într-adevăr, acesta, această decizie a fost luată fără a ține cont de persoane cu dezabilități. Aceste pietre cubice arată foarte bine, însă nu uh, sunt indicate pentru persoanele cu dezabilități. În ceea ce privește caracterul sezonier, cred că trebuie să vorbim de mai multe lucruri. Cum putem prelungi durata sezonului, cum ne putem asigura că Oamenii ne vizitează nu într-o uh, grabă nebună în luna august. Am uh, vizitat uh, Manchester în urmă cu două săptămâni. Săptămâna trecută era plin de copii, săptămâna aceasta e plin de pensionari, pentru că copiii s-au întors la școală. E vorba nu să controlăm fluxul de oameni. Aici, uh, operatorii turistici joacă un rol important pentru că odată ce, începe, ce încep de pildă vacanțele școlare, prețurile vacanțelor cresc. Și asta înseamnă două lucruri. În primul rând, vacanțele pentru copii sunt tot mai scumpe și, în al doilea rând, acele persoane care nu-și pot permite uh, să-i ducă în vacanță atunci, își scot copiii în timpul școlii ca să-i ducă în vacanță. Și cred că acest lucru e de nepermis. Industria are un rol de jucat în distribuirea uniformă a acestor uh, sarcini, dacă vreți, pentru că toată lumea să poată merge în vacanță, nu să meargă toată lumea în august. E ca exodul de la Paris, prima săptămână din august ar trebui analizată ca fenomen psihologic. Toată lumea ar trebui uh, să vadă, de pildă, trecerile, punctele unde se plătesc uh, taxele de drum, de pildă în Franța la Clermont-Ferrand. Domnule Vitali, doriți să conchideți? Două minute. Ok. Uh, beh, prima di tutto în primul rând, aș dori să spun că trebuie să combatem tendința de a crea standarde pentru această piață. Trebuie să păstrăm în centru pe turist și nevoile sale. În spiritul Universal Design, însă înainte de toate, ținând cont de nevoile acestui gen de clienți. E foarte important acest lucru și nu numai pentru a include persoanele cu handicap, ci și pentru a crea șanse de uh, creare de locuri de muncă pentru astfel de persoane cu handicap, pentru că uh, o structură turistică trebuie să fie accesibilă nu numai pentru cei care vin să-și petreacă acolo vacanțele, ci și pentru cei care ar putea lucra acolo. De aceea, noi am creat un model specific, e vorba de un software care are obiectivul de a strânge datele necesare, punând accentul exact pe persoană cu nevoile sale și nu niște stereotipuri cum sunt uh, ca, cum este cazul în uh, uh, cum este cazul lor în calcul a persoanelor în cărucior când se crede că se face turism pentru persoane cu handicap. E vorba aici și de transport, transportul public și privat. Nu se poate ca doar două persoane aflate în scaun cu rotile să poată călători cu un autobuz sau într-un avion. E important să creștem numărul persoanelor care pot încăpea într-un astfel de vehicul, să poată fi 50, să poată fi 100 dintr-o dată, dintr-o dată și uh, constatăm că de multe ori nu se dorește să se investească în dezvoltarea infrastructurii, ceea ce este un mare dezavantaj pentru această piață. Apoi aș dori să fie uh, favorizată informația, comunicarea pentru întreprinderi, să practic să se facă publice toate șansele de pe această piață. Mulțumesc! Doamna Hermans Mulțumesc, aș dori și eu să repet ce a spus antevorbitorul meu, pentru că eu cred că ceea ce este valabil pentru persoanele cu handicap este valabil și pentru persoanele mai în vârstă, de multe ori. Eu nu cred că e bine să uh, punem etichete oamenilor, însă cred că dacă știm că ne îndreptăm către o societate care îmbătrânește, atunci nu se mai pune doar problema pe plan individual sau personal. Trebuie să ținem cont de faptul că întreaga societate îmbătrânește și deci întreaga societate trebuie să se adapteze. Ce înseamnă pe plan concret? Acest lucru înseamnă că multe servicii vor trebui să devină mai accesibile. Va trebui să ne îndepărtăm de toate stereotipurile existente. Și anume că o de exemplu, că o persoană în vârstă primește foarte mulți bani de la societate sau că uh, persoanele în vârstă folosesc banii pe care i-ar putea lăsa moștenire copiilor ca să meargă în vacanță și așa mai departe. Trebuie să nu mai gândim așa. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, doamnă Hermans, aș vrea să vă spun că anul acesta, pe 6 februarie, am împlinit 60 de ani. Am devenit pensionar. Pe 5 februarie încă eram de vârstă mijlocie, pe 6 februarie am devenit pensionar. Cum se poate așa ceva? Aș vrea să-mi explice și mie cineva. Domnul Silva, aș dori să mă refer la două aspecte. În primul rând, în ceea ce privește sezonalitatea, cred că e foarte important să nu Uh, forțăm turiștii să decidă când să călătorească. Noi la Ecalipso, de exemplu, ne străduim să promovăm sezonalitatea printre părțile private. Avem peste 50.000 de oferte pe platforma noastră astăzi și toate sunt oferite pentru uh, sezonul care nu este de vârf pentru perioadele care nu sunt sezon de vârf, pentru că operatorii au înțeles că au de câștigat dacă fac astfel de oferte, iar uh, turiștii doresc uneori să călătorească exact în acele momente, ca să evite, de exemplu, marile aglomerații, cum este cea din Franța de care vorbeați, domnule președinte. Deci, ar trebui poate să ne îndreptăm spre o altă educație. Dați-mi voie să subliniez ce am constatat pe piața seniorilor și pe piața persoanelor cu handicap aceste persoane încep să caute perioade uh, care nu sunt de vârf, pentru că e mai relaxant, e mai puțin stres, mai puțină confuzie în acele perioade. Problema este că în acele perioade există de multe ori serviciile paralele care pun probleme, adică unor muzeele sunt închise sau alte servicii nu sunt disponibile și deci experiența este mai puțin plăcută. Trebuie să se țină cont și de acest lucru atunci când se promovează sezoanele din afara perioadei de vârf. În ceea ce privește accesibilitatea, sunt de acord cu faptul că nu e nevoie de standarde foarte stricte în privința definirii accesibilității, dar cred că o înțelegere comună este esențială. Aș dori să dau încă o dată un exemplu din sectorul privat. În unele state există etichete, mărci. În fiecare țară există o astfel de etichetă specifică. Dar când merg cu grupuri de persoane cu handicap în Flandra sau în Slovenia sau în alte țări, nu pot identifica ce servicii sunt accesibile pentru că etichetele care ar trebui să arate acest lucru diferă de la o țară la alta. Deci eu cred că ar trebui să existe niște orientări să arate clar ce pot primi turiștii în străinătate și ce nu. Mulțumesc, domnul Bonjini. Nu vorrei introdurre... Nu doresc să introduc un raționament provocator. Dar aș vrea să vă spun că și acest sector este unul economic în care există și cerere și ofertă. Iar eu unul uh, aș fi foarte atent atunci când se vorbește despre sezonalitate, despre călătoriile în uh, sezonul mai puțin aglomerat. Cred că trebuie să analizăm cererea, pentru că pornim de la premisa că avem o ofertă interesantă în anumite perioade. În acest caz, trebuie să vorbim despre o cerere care sigur că vine de la persoanele mai în vârstă, pentru că au mai mult timp liber, pentru că au anumite interese, uh, pentru că uh, pentru persoanele mai tinere Uh, se depinde foarte mult de calendarul școlar. Dar uh, există și alte motive. Sportul, de exemplu. Problemi eh, o di mobilitate o di altro. Questo è un... Nu e vorba că sunt probleme de mobilități aici. Asta e un alt subiect. Să ne axăm pe ofertă. Dacă vrem să avem turism la nivel înalt, trebuie să pornim de la cerințele de mobilitate și care sunt interesele pentru cetățeni care au nevoie de acces la tot, la servicii bune și atunci viața lor va fi mai ușoară. Acest lucru este foarte important. Este vorba de un program foarte relevant, evident, și extrem de util și cu perspective pe termen lung. Calypso a identificat patru tipologii și ar putea să uh, se confruntă cu o problemă. După cum știți, este vorba de tineri, este vorba de persoane în vârstă, este vorba de uh, familii care se confruntă cu dificultăți. Dar nu de asta uh, este un lucru bun, ci pentru că se începe să se lucreze pe aceste oferte pentru persoane cu um, nevoi speciale, care trebuie să aibă acces exact ca orice alt cetățean. Dacă vrem să existe servicii turistice echitabile, trebuie să ocupăm toate spațiile posibile pentru ca un oraș, o regiune, o țară să devină uh, un spațiu în care se poate cu adevărat trăi la maxim. Domnul Santander. Um, I would start... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă refer la accesibilitate și, încă o dată, mă scuzați dacă nu știu eu și există legislație, dar eu cred că există o lipsă de legislație comună în ceea ce privește standardele de accesibilitate în Europa. Domnul Silva se referea la diferența dintre etichete, însă să mergi într-un hotel într-o țară sau să mergi într-un hotel în alta, experiența este complet diferită, deși numărul de stele e la fel la ambele hoteluri. S-a vorbit foarte mult despre sectorul public. Eu, personal, reprezint sectorul privat și aș dori să vă dau niște surse acum pe care le citesc ca să nu credeți că inventez eu cifrele. Un miliard, miliard nu milion de persoane în lume au o formă sau alta de handicap sau alte sindromuri similare. Sunt cifrele din 2012. Înseamnă că un miliard de persoane sunt afectate direct de handicap, adică dacă calculăm și pe aparținători, ar fi 2 miliarde, deci un sfert din o treime din populația lumii. 15% de din populația de pe fiecare continent uh, este formată din persoane cu handicap. Deci nici nu trebuie să calculezi prea mult ca să înțelegi cât de gravă este situația. Turismul este o industrie motivată în primul rând de venituri și probabil că dacă cei din turism nu-și dau seama cât de mare este această categorie de populație, poate că noi trebuie să facem presiune asupra lor și să uh, soluționăm această problemă care în aparență nu poate fi rezolvată cu inițiative publice. Trebuie să implicăm sectorul privat. E nevoie de ei să-i stimulăm. Haideți să trecem acum la comisie. Am vorbit despre accesibilitate, aveți perfecte dreptate. Am vorbit despre accesibilitate pentru persoane cu handicap, cu probleme de mobilitate, însă nu am vorbit despre accesibilitatea pentru familii cu copii mici. Eu sunt bunic, am uh, un nepot de 19 luni și vă rog să mă credeți că este o problemă. Unele dintre cărucioarele de zilele, din zilele noastre sunt ca niște tancuri T-54. Când încerci să te deplasezi cu un astfel de cărucior e foarte greu. Și nu am vorbit deloc despre accesibilitatea pentru persoane cu copii mici. Și o mare problemă. Apoi aș mai vrea să mai spun un lucru. Comisia a lansat uh, o inițiativă Bun venit în Europa. Să nu uităm că și vizele sunt o problemă, controlul pașapoartelor este o problemă. Bun venit în Europa, dar primul lucru cu care te primește Europa, cel puțin dacă mergi în Regatul Unit, este o coadă de 35 de minute la uh, controlul pașapoartelor înainte să intri. Și ce mai vreau eu să spun? Ce înțelegeți prin bun venit în Europa? E realitatea? Bun venit la Paris, bun venit la Londra, bun venit la Roma, dar ce facem cu restul Europei? Ce facem cu Europa adevărată? Doamna Tudini. Um, thank you, Mr. Chairman. I will answer on the... Mulțumesc, domnule președinte, în legătură cu accesibilitatea. În studiile lansate de noi, am definit turismul accesibil ca fiind servicii uh, pentru persoane cu nevoie de acces special, adică persoane cu handicap, persoane în vârstă, persoane cu probleme temporare și familii cu copii mici. Deci acest subiect este inclus, nu doream să uh, excludem niciun fel de posibilitate. Deci cu adevărat uh, dorim să avem o perspectivă de 360 de grade asupra nevoilor persoanelor. Mulțumesc! Și în legătură cu bun venit la Paris, Londra, spune președinte. Doamna Corera, să știți că campania noastră de comunicare dorește să transmită mesajul că Europa este alcătuită din destinații foarte diverse. Mă scuzați, nu mă simt prea bine astăzi. Noi promovăm Europa ca un întreg și această campanie este însoțită de alte măsuri luate de noi am trimis și Parlamentului un text în acest sens. E vorba de inițiativa IDEL, care se referă la destinații mai uh, puțin cunoscute. În proiectele cofinanțate de unitățile noastre nu veți găsi destinațiile tradiționale pentru că acestea nu au nevoie de ajutorul nostru, nu au nevoie de promovare, sunt puternice, sunt chiar prea vizitate. Am fost acum trei săptămâni la Paris și a fost un coșmar, trebuie să vă spun. Deci nu au nevoie de noi aceste destinații. Destinațiile care au nevoie de noi sunt cu totul altele și eu cred că noi facem o treabă foarte bună în acest sens. Avem cea mai mare rețea de destinații mici și mai puțin tradiționale, fără microfon. Una din cele cinci echipe care au lucrat la programul EDEN s-a ocupat de una din aceste destinații. În ceea ce privește politica vizelor, știm că controlele uh, de la frontieră pot fi foarte complicate și de durată. Noi nu putem controla acest subiect, lucrăm la noile prevederi din codul vizelor, care sperăm să fie aprobat până la sfârșitul acestui an. Și nu ne ocupăm doar de noile reguli din codul vizelor, care vor fi puse în aplicare în 2015, dar lucrăm și pentru a spori conștientizarea statelor membre despre cum pot implementa prevederile existente. Acestea există și pe lângă prevederile juridice există și niște ghiduri privind comportamentul la nivel de consulat în state terțe și așa mai departe. putem spori conștientizarea statelor membre, facem eforturile necesare pentru că știm că, într-adevăr, atunci când vin turiști în Europa, prima impresie este una foarte importantă. Din păcate, nu putem uh, controla dacă zâmbesc sau nu vameșii. Mulțumesc foarte mult! Carlo, dorești să tragi concluziile finale? E, sarò in grado perché abbiamo anche riscontrato qualche... Nu știu dacă pot, pentru că iată că au fost și câteva puncte de vedere diferite, câteva sensibilități, lucru care ne arată că avem de-a face cu un subiect extrem de complex, dar, pe de altă parte, e bine că îi acordăm așa o mare atenție. Au reușit, de exemplu, două abordări diferite în ceea ce privește chestiunea standardelor am auzit exemplul acelei bune practici de pe teren care se bazează pe conceptul de standard de accesibilitate în urma unei analize concrete a tuturor structurilor și a unor informații care apoi sunt puse la dispoziția tuturor sectoarelor, tuturor, la dispoziția tuturor turiștilor care hotărăsc apoi dacă vor să meargă în acel hotel, în acel oraș și așa mai departe. Deci asta pe de o parte și au fost uh, și alții care au cerut o armonizare a standardelor. Deci iată că subiectul este unul care rămâne deschis și mm, care trebuie aprofundat. În același timp, Subiectul care a fost prezentat de domnul Bongini a fost unul extrem de relevant din punctul meu de vedere. Uh, ne-a vorbit despre depășirea problemelor care țin de caracterul sezonier pe mai multe planuri. Și sigur, dacă vorbim despre planuri, aici avem un mare semn de întrebare și în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse pentru a limita efectele negative ale caracterului sezonier dacă putem face acest lucru doar investind, să spunem în ghilimele, în vârstnici, Uh, nu știu dacă e o idee bună. E oare suficient să facem acest lucru ca să limităm efectele negative? Asta este un semn de întrebare și cred că ar trebui să revenim aici. Și în încheiere, un element pe care trebuie să ne concentrăm atenția și am făcut-o deja în rapoartele noastre, dar e important să revenim pentru că Uniunea Europeană alocă multe resurse acestui subiect este subiectul formării. Am zis de mai multe ori că nu vrem să ne limităm să vedem uh, operatori de turism formați în mod clasic, adică mă refer la uh, formare pentru barman, bucător, recepționer și așa mai departe, ci am vrea o formare profesională axată pe răspunsul acordat diferitelor uh, solicitări care pot apărea în turism și trebuie să vedem cum putem uh, asigura interacțiunea între această formare inovatoare cu atragerea de fluxuri pentru turismul accesibil. Trebuie să lucrăm aici și Comisia, cred, uh, uh, trebuie să se implice și o ultimă chestiune e de datoria noastră, că suntem în Comisia Transporturi, nu trebuie să lăsăm deoparte strigătul de durere pe care l-am auzit din partea tuturor și anume accesibilitatea din punct de vedere al turismului uh, pentru destinații este de bază, înainte să începem să vorbim despre structuri de primire și așa mai departe. Deci, atunci când vom uh, uh revizui regulamentul privind drepturile pasagerilor, trebuie să acționăm din această perspectivă. Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat, vreau să mulțumesc experților care au făcut prezentări, comisie. Eu zic că am avut o discuție bună. Mi-ar fi plăcut să avem mai mulți colegi aici, dar joi după masă nu e cel mai bun moment. E adevărat. Da, suntem Comisia pentru Transport și Turism și este o parte importantă a activității noastre acest subiect. Industria este una cheie, așa cum ne-a spus domnul Colacek. Po- în uh, ceea ce privește economia și locurile de muncă în Europa. Vom avea prin intermediul acestui grup uh, mai multe astfel de mese rotunde și de întâlniri la care o să vă invităm. Deocamdată vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru contribuție. Pentru membri aș vrea să vă reamintesc data și locul următoarei întâlniri luni, 16 septembrie la ora 3 la Bruxelles. Mulțumesc tuturor, mulțumesc uh, colegilor, interpreților și uh, reuniunea de astăzi se încheie aici.